Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Începem, nu mai așteptăm 15 minute, pentru că vrem să acordăm mai mult timp invitațiilor noștri. Avem un subiect care trebuie explicat exhaustiv Așa că trecem la punctul 15, prezentarea reprezentantului Comisiei cu privire la um, viitorul politicii agricole comună, simplificare și subsidiaritate. În, însă, înainte de a trece la acest punct, aș dori să-i mulțumesc Lorenței Paviani, care, după 40 de ani uh, de muncă la um, Uh, Parlamentul European ca interpret în cabina italiană a lucrat îndeaproape cu Comisia Agri, dar la 1 septembrie se pensionează, așa că aș dori să îi mulțumesc și să-i urez mult noroc în anii care urmează. Jeszcze, jeszcze raz serdecznie, serdecznie Pani dziękujemy i życzymy wszystkiego Mulțumesc foarte mult, Lorența, și mult succes! zapowiedzianego tematu, jak mówiłem. Să ne mm, întoarcem la subiectul pe care îl menționasem la început. Spuneam că avem cadrul acesta al reformei um, um, politicii agricole comune și avem uh, pe domnul Dumitru care ne va face prezentarea cu privire la simplificarea și modernizarea politicii agricole comune. În discursul lui se bazează pe prezentarea făcută de comisarul Hogan la ultima reuniune a Grifish înainte de pauza de vacanță de vară. Bună dimineața tuturor, uh, domnule președinte, stimați uh, membri. Vă mulțumesc că ați uh, pus pe ordinea de zi acest subiect care arată prioritatea pe care o acordă Comisia și Comisia noastră simplificării. De la din 2014, politica, mm, simplificarea a fost o prioritate de vârf. Am lucrat împreună în această perioadă și am făcut progrese foarte mari Uh, atât la legislația primară cât și cea um, secundară și pe baza sugestiilor foarte constructive făcute de Parlamentul European și de către Consiliu, dar și de către părțile interesate și de către um, administrațiile naționale, am făcut progrese mari. Uh, pentru 2020, uh, propunerea Comisiei se bazează pe um, propunerile făcute în uh, prezent și oferă posibilități de simplificări și mai mari. Dar nu o să avem o simplificare adevărată pentru beneficiarii noștri, pentru agricultori și pentru statele membre, decât dacă um, ne păstrăm clar în vedere obiectivul. Și în acest sens avem o serie de amendamente propuse la propunerea um, noastră și acestea um, pot să împiedice simplificarea. Așa că atunci când lucrați la textul acestei propuneri, vă rog să faceți un fel de verificare dacă într-adevăr se întrunește criteriul simplificării. Astăzi voi face tot ce pot să vă convin că ceea ce facem acum este mult mai simplu. Voi face asta în primul rând prin a vă contura um, tabloul um, Uh, general pentru diferite surse de modificări de care a ținut cont Comisia atunci când a pregătit această propunere. Apoi aș dori uh, să trec la partea concretă de simplificare și o să vă dau o serie de exemple concrete ca să vă arăt că ceea ce propunem chiar aduce simplificare pentru beneficiari și administrații. Sigur, uh, pot să fie multe alte exemple, însă voi încerca să vă, dăm, să vă dau câteva care să fie mm, cât se poate de ilustrative și voi încerca la final să demonstrez că încercăm să construim un nou tip de parteneriat cu dumneavoastră, cu statele membre, cu Consiliul și să avem o PAC mai modernă și mai simplă în folosul partenerilor și beneficiarilor noștri în uh, linia angajamentelor făcute în comunicarea um, Comisiei din noiembrie anul trecut uh, cu privire la viitorul uh, alimentației și agriculturii. Să începem cu tabloul general ca urmare a dialogului continuu cu dumneavoastră, cu Consiliu și cu toți uh, ceilalți actori implicați, ONG-urile, agricultorii, afacerile, um, s-au um, um, dezvăluit uh, așteptările principale cu privire la PAC și am să le menționez aici pe cele mai importante pe care le-am luat în considerare. După cum știți, am avut cea mai mare mm, consultare publică pe care am făcut-o vreodată cu privire la PAC am primit peste 300 mm, 20.000 de răspunsuri, avem uh, respondenți mult mai mulți, uh, peste 500 și dacă comparăm cu exercițiul din 2010, atunci uh, am avut doar vreo 300, 3500 de răspunsuri. Iar consultațiile, consultările acestea ne-au trimis o serie de mesaje care ar trebui să stea la baza următoarei PAC. Am să le parcurg pe rând. În primul rând, am primit o solicitare foarte importantă de reducerea complexității, mai ales când e vorba de înverzire. Poate că sunteți uh, de acord cu mine, înverzirea, greening a fost foarte critizată, criticată că este foarte complexă, dar și uh, că are un uh, impact limitat asupra mediului și climei. Am primit așadar cereri foarte ferme de reducere a poverii administrative. De asemenea, am avut solicitări foarte ferme de a examina mai mult um, partea de sistem bazat pe performanță, să trecem de la partea de norme la partea de rezultate, astfel încât să avem mai mare valoare pentru bani. Acesta era și un um, obiectiv al Comisiei mai general, în afara PAC. În această propunere vrem să trecem de la o cultură a controalelor și a pedepselor la una a îndeplinirii rezultatelor și um, a um, unor reformulări. Apoi am primit un alt mesaj că trebuie să avem o politică mai ambițioasă care să respecte um, diversitatea condițiilor climatice și socioeconomice din întreaga Uniune Europeană și să ținem mai mult cont de realitatea pe teren. aceste norme trebuie să fie mai bine adaptate realităților, sistemelor diferite, contextelor diferite, pentru că uneori uh, e o cămașă foarte strânsă și o măsură nu se potrivește tuturor. Apoi, trebuie să garantăm că avem un element comun, astfel încât uh, PAC să rămână o politică cu adevărat comună, să acționăm la nivel de Uniune Europeană, doar la partea unde există valoare adăugată europeană și să păstrăm condiții echitabile de activitate și să conservăm uh, piața unică și PAC ca element de bază al acesteia. Și, bineînțeles, am primit mereu uh, um, solicitarea de a avea ambiții de mediu și climatice mai mari ca să ne asigurăm că putem să regrupăm mesajele cheie din consultările publice, a reieșit foarte clar pentru Comisie că trebuie să ne reechilibrăm responsabilitățile între noi, Comisia și statele membre. Ce propunem așadar este un nou model de livrare pe, um, bazat pe o subsidiate adevărată cu un cadru robust la Uniunea Europeană care să asigure o politică comună, un um, tren echitabil um, de activitate și uh, integritatea pieței unice. Între timp, statele membre vor avea posibilitatea să um, ajusteze instrumentele astfel încât să reflecte realitatea propriilor lor condiții și uh, provocările specifice cu care se confruntă. Acest lucru se face prin mai puține prescripții, prin uh, mai, multe, mai puține dispoziții la nivel de Uniune Europeană, mai puține complexitate, mai puține excepții și mai multă claritate iar uh, normele detaliate trebuie să fie stabilite la nivel de state membre și regional, mai aproape de realitatea agricultorilor. Așadar, uh, PAC uh, um, um, și normele sale din prezent ar putea să fie în viitor clasificată în trei categorii. Asta propunem noi. Avem o parte care rămâne la nivel de Uniune Europeană și care este absolut um, necesară pentru a asigura aspectul comun al politicii. Apoi mai avem uh, norme care să fie determinate la nivelul statelor membre și unele care pur și simplu nu o să mai fie necesare uh, cele care vor continua să fie um, implementate la nivel de uh, Uniune Europeană vor asigura, cum spuneam, caracterul comun al politicii. În ceea ce privește normele care se vor implementa la nivel de state membre, e bine, statele membre vor avea posibilitatea, oportunitatea de a le face mai flexibile, mai bine țintite și mai transparente, precum uh, și uh, să fie mai uh, mult orientate pe performanță. În felul acesta se sporește subsidiaritatea. Um, se stabilesc norme la nivelul cel mai eficient, dacă e să fie stabilite. Exact acesta este nucleul propunerii noastre. Flexibilitatea aceasta de a concepe și de a îmbina acțiuni în conformitate cu condițiile locale vor permite statelor membre să țintească acțiunile într-o manieră mai strategică. Aceste acțiuni uh, vor face obiectul unor măsurări de performanță cu un accent mai mare pe rezultate, nu pe conformitate și, cu alte cuvinte, se vor concentra mai mult pe ce vrem să um, obținem la partea de biodiversitate, de exemplu, să nu măsurăm atât de mult uh, cât de largi sunt șanțurile, de înalte gardurile și așa mai departe. Pentru că acestea sunt uh, uh, norme care se consideră a fi foarte stricte reechilibrarea responsabilității printr-o subsidiaritate mai mare va asigura o politică mai eficientă pentru toată lumea implicată, serviciile Comisiei, administrațiile statelor membre și, bineînțeles, beneficiarii agricultorii. Acum voi trece la esența simplificării cadrului european. Și o să folosesc o serie de exemple prin care o să încerc să vă explic, să vă uh, dau un, un pic uh, un, o impresie despre ce vrem noi să facem în folosul beneficiarilor europeni și al agricultorilor. Simplificarea nu se referă la o singură măsură. Reprezintă un obiectiv care trebuie să fie urmat prin toate, prin toate etapele ciclului de politici, nu doar la propunerea legislativă sau uh, doar atunci când facem legislație pentru viitor, dar trebuie să urmăm întreg ciclul de politici. Planificarea, implementarea politicilor, um, evaluarea performanței. Așa că propunem acum Uh, un cadru mai simplu, cu mai puține norme la nivel european. Statele membre vor avea ocazia să continue procesul de simplificare și să definească niște norme mai uh, simple și mai clare pentru agricultori și alții beneficiari. Și noi avem încredere și sperăm că um, în felul acesta se vor limita normele la ceea ce e strict necesar Criticile sunt acestea că avem norme foarte complexe la nivel de Uniune Europeană și cumva ă, la nivel național se simțea nevoia să se mai adauge câte ceva și aveam acel fenomen de gold plating și rezulta o povară administrativă foarte mare pentru beneficiarii noștri. Acum am să încerc să parcurg fiecare dintre aceste etape și să vă dau mai multe amănunte despre simplificarea propusă. Încep cu planificarea. În această propunere, noi eh, sugerăm ca în viitor să existe un singur plan strategic pentru PAC care să regrupeze toate elementele de la pilonul 1 și 2 și să vedem ce avem în prezent. În acest moment avem cam 25 eh, de tipuri de notificări de plată pentru plățile directe și unele se fac anual. Avem 118 programe de dezvoltare rurală. În funcție de situația fiecărui stat, poate să existe un singur program regional sau combinație de cadru național și programe regionale și avem 65 strategii sectoriale în domeniul organizării pieței comune și al programelor de cooperare. Deci, în viitor, vom simplifica. Toate acestea se vor uh, regrupa într-un singur plan strategic coerent care să regrupeze toate aceste mm, aspecte. Uh, cele trei uh, procese administrative din prezent vor fi integrate într-unul singur, un singur set de proceduri, un singur sistem IT și noi considerăm că acest lucru va reprezenta o simplificare însemnată. O strategie unică se va defini uh, pe stat membru pe baza unei um, analize a nevoilor teritoriale cu stabilirea de obiective clare și ținte cuantificabile pentru fiecare obiectiv specific al PAC. Poate că vă amintiți, am propus nouă astfel de obiective specifice. Dacă vorbim despre strategie, trebuie să știm că în perioada aceasta avem uh, planificare strategică pentru dezvoltare Um, rurală. Avem câteva strategii pentru programele sectoriale și s-ar putea să avem strategii pentru statele membre uh, pe baza cărora și-au definit intervențiile pentru primul pilon, um, um, sprijinul direct, dar nu avem neapărat niște strategii coerente la nivelul statelor membre și asta propunem acum, să avem o strategie unică, un singur set de intervenții care să răspundă acestei strategii Uh, și uh, prin care să adresăm uh, toate obiectivele pe care le mm, fixăm toate persoanele vizate de acest ciclu vor vedea foarte clar ce își propune politica să mm, îndeplinească și acesta va fi obiectivul care mm, va fi ținut în vedere. Toată lumea va ști, administrațiile, publicul, agricultorii, totul se va regăsi într-un singur document. Nu o să fie suprapuneri între piloni asigurându-se o politică mai coerentă, toate intervențiile urmând să îndeplinească niște obiective specifice. Planul uh, PAC va fi simplu și mai flexibil decât um, cerințele uh, din prezent pentru înverzire, plăți directe și așa mai departe. Nu vrem să mergem uh, cu același nivel de amănunt, de exemplu pentru planuri, față de programele de rezultate durală din prezent sau descrierile pe care le avem în acest moment. Fiecare plan PAC va fi aprobat de către Comisie pentru a se mm, garanta că nivelul, că, că acest caracter comun al politicii se va păstra și mm, procesul de aprobare va asigura coerența și mm, caracterul complet al strategiei și faptul că acesta chiar merge către îndeplinirea obiectivelor strategice și la nivel de Uniune Europeană. Aprobarea va asigura certitudine pentru statele membre și va crește încrederea reciprocă, reducând riscurile. Acum, o să vă dau câteva exemple pentru că unul dintre elementele cele mai importante ale simplificării pe care o propunem este reconturarea clară a arhitecturii de mediu și de climă a PAC. Să începem cu elementele de mediu. Era nevoie de o simplificare pentru că avem acest caracter foarte complex al înverzirii, al greening-ului, care a fost perceput de către toată lumea. Toată lumea consideră că este foarte împovărător. Uh, pachetul actual um, va fi înlocuit de un uh, uh, pachet um, mai simplu de plăți care se va alcătui dintr-un set de bază de cerințe pentru toată lumea și apoi în plus opțiuni opți voluntare pentru care pot să um, opteze agricultorii și alți beneficiari. Aceste condiționalități vor Uh, acoperi 100% din plățile directe, EcoSchimb, uh, și um, vom avea o serie de completări. De exemplu, vom avea două seturi de uh, norme de controle pentru cross-compliance, conformitatea indirectă și înverzire. Acestea vor fi înlocuite de un singur, um, o singură condiționalitate. Statele membre vor stabili nivelul de detaliu al acestor norme și vor putea să le adapteze de realităților de pe teren. Vor defini criterii, ținând cont de practicile de agricultură de pe teritoriul lor, pentru a lăsa, um, pentru a înlătura povara de pe umerii agricultorilor. De exemplu, partea de uh, rotație a um, uh, culturilor um, care înlocuiește diversificarea și partea de înverzire uh, va trece prin un proces de, de simplificare. În acest moment avem aceste cerințe de diversificare a culturilor și există uh, patru criterii uh, cheie la nivel de Uniune Europeană pentru această diversificare și cu, toate, cu care toată lumea trebuie să se conformeze. Avem numărul minim de culturi, um, uh, cota maximă a principalei culturi și um, cota maximă a principalelor două culturi. Însă această um, abordare universală nu este adaptată tuturor sistemelor și a impus niște constrângeri nenecesare și uh, anumite sisteme care mm, erau sustenabile și ecologice au fost afectate pentru că au trebuit să se conformeze cu această normă. În viitor propunem un singur uh, standard european uh, pentru rotația uh, culturilor un standard care să fie definit la, Uniun, la nivel de Uniune Europeană, însă statele membre sunt cele care definesc condițiile concrete ale implementării pe teritoriul său în funcție de condițiile specifice. Acest lucru va fi suficient de flexibil pentru a le permite statelor membre să țină cont de um, uh, caracteristicile unor practici uh, regionale, tradiționale. De exemplu, o um, fermă de lactate dintr-o zonă muntoasă cu intensitate scăzută. În acest moment avem uh, pășunile permanente, agricultorii cresc animale pe pășunile permanente și mai au și câteva culturi de cereale pentru a asigura furajele. Însă, în conformitate cu cerințele din prezent de diversificarea culturilor și de înverzire, agricultorul respectiv ar putea să fie obligat să um, crească pe cel puțin 5% din uh, terenul său o altă, o a treia cultură, pentru că asta îi cere um, condiția și uh, dacă vrea să primească plățile, trebuie să se conformeze. Asta implică niște costuri suplimentare pentru agricultor și nu aduce niciun fel de avantaj de mediu sau de climă, pentru că deja are un sistem de agricultură foarte potrivit care protejează mediul și ajută um, zona respectivă care este cu constrângeri naturale. În viitor vom înlătura astfel de constrângeri din calea agricultorilor. Statele membre vor defini niște cerințe de rotație a culturilor, ținând cont de particularitățile, de elementele de context din zona respectivă, astfel încât agricultorul să nu fie obligat să facă niște lucruri pe care de fapt le face deja ca să aducă foloase de mediu și de climă. Yet another example. Și voi încerca să vă mai dau un exemplu. E vorba de zonele de concentrare ecologică. Astăzi știți că statele membre pot hotărâ să introducă în aceste zone o parte din uh, fermele lor și trebuie să se asigure că acestea respectă ceea ce prevede legislația. Dacă mm, De exemplu, în jurul unei culturi există o parte cu iarbă care depășește lățimea maximă prevăzută în legislație, cealaltă parte, partea rămasă, excedentă, nu va, con, uh, nu va conta pentru această zonă ecologică. Deci numai primii 10 metri din uh, acest gard, din această parte cu iarbă, poate fi, uh, pot fi calificați drept zonă ecologică și nu partea excedentară. Deci, practic nu poate să îndeplinească condiția. Pe viitor nu vor mai fi definite dimensiuni maxime la nivel european. Poate că ă, diferența de la un stat membru la altul în aceste dimensiuni se justifică. Vrem să ne asigurăm că aceste zone sunt definite de statele membre în conformitate cu condițiile locale. Al treilea exemplu are legătură cu agricultorul tânăr și aici voi face o mică diferențiere între măsurile pe care le prevedem acum în sprijinul direct pentru agricultorii tineri și dezvoltarea rurală a agricultorilor tineri. Desigur, vrem cu toții să ne asigurăm uh, de faptul că uh, noi, uh, că tinerii se ocupă de această uh, meserie și că există o renoire a generațiilor. Avem câteva dispoziții în pilonul 1 și pilonul 2, începând cu definiția. Deci avem definiții separate ale agricultorilor tineri. Pe viitor vom avea o singură definiție bazată pe situația demografică și pe nevoia agricultorii, nevoile agricultorilor tineri. Astfel vrem să simplificăm viața atât pentru administrații cât și pentru agricultorii tineri. Aceștia vor ști că trebuie să se încadreze într-o singură definiție din PAC, vor ști exact unde trebuie să trimită cererea și că nu trebuie să trimită două cereri diferite. Și cu un singur plan, PAC poate să ofere un cadru coerent pentru renoirea generațiilor, incluzând atât pilonul 1 cât și pilonul 2. Și apoi avem în vedere și criteriile de eligibilitate. Le-am redus foarte mult. Acum, de exemplu, pentru a fi eligibil pentru sprijinul direct, un agricultor tânăr trebuie să îndeplinească numai patru criterii de eligibilitate în raport cu 10 în perioada actuală. Statele membre, desigur, pot hotărâ dacă doresc să aplice și alte criterii, pentru că poate este nevoie în cazul lor să ia în calcul anumite elemente specifice ale situației sau vor, de exemplu, să încurajeze anumite grupuri, anumite categorii de agricultori. Dacă privim lucrurile din perspectiva pilonului 2, observăm că avem sprijin pentru o instalare, pentru o uh, um, demarare a activității de către tinerii agricultori. Vom simplifica lucrurile foarte mult, începând cu definiția, și vom reduce foarte mult condițiile de eligibilitate pentru tinerii agricultori de la 15 la 5. Dacă analizele uh, din statele membre ne arată că sprijinul direct nu este suficient, statele membre pot aloca bugetul minim pentru instalare și pentru dezvoltare rurală. Știți că statele membre au obligația de a folosi echivalentul a cel puțin 2% din bugetul pentru primul pilon pentru a asigura sprijin pentru renoirea generațiilor. Însă, acestea au uh, flexibilitate de plină în funcție de analiza nevoilor de a modifica această sumă în funcție de intervenția pe care doresc să o asigure pentru a garanta renoirea generațiilor. Poate fi vorba de pilonul 1, pilonul 2, poate fi vorba de un pachet care combină ambii piloni. Dați-mi voi acum să trec la un alt exemplu care este un pic mai specific uh, pentru dezvoltarea rurală. E vorba de investiții. În politica agricolă comună actuală, regulile sunt foarte prescriptive și nu țin cont de situația fiecărui beneficiar. Am avut cazuri în care condițiile pe care le-am stabilit pentru investiții exclud companiile care chiar au nevoie de sprijinul din, din politica agricolă comună și care trebuie să facă obiectul acestei politici. În noua propunere, criteriile de eligibilitate vor fi reduse de la 13 la 7 și vom păstra numai criteriile cu adevărat necesare pentru a ține cont de anumite aspecte specifice ale PAC. De exemplu, dacă facem investiții în irigații, va trebui în continuare să ne asigurăm de faptul că acestea respectă cerințele cadru privind apa și că nu vom înrăutăți situația resurselor de apă într-o anumită țară sau într-o anumită regiune. Statele membre însă au posibilitatea să definească reguli care sunt cu adevărat necesare și care au sens atât pentru administrație cât și pentru beneficiari, iar aceste reguli trebuie să fie clare și simple și țintite pe nevoile agricultorilor. Pentru statele membre care folosesc foarte multă simplificare a poverii administrative, atât pentru administrații cât și pentru agricultori, oferim o nouă posibilitate în această propunere, și anume posibilitatea de a ne îndepărta de payment entitlements. Acestea pot, uh, aceste state membre pot să nu mai folosesc aceste credite de plată. Este o oportunitate foarte mare de simplificare, pentru că sistemul actual, deocamdată, impune o povară administrativă foarte mare asupra agricultorilor și asupra administrațiilor. Deocamdată se cere identificarea acestor uh, drepturi de plată, data ultimei activități, originea, datele beneficiarului și apoi intrăm în tot felul de informații cu privire la uh, uh listarea terenului respectiv, dacă agricultorul cărora primiți sau nu drepturile de plată și toate aceste complexități. Apoi, um, trebuie să fie disponibile datele pentru ultimii uh, 12 ani. Când se transferă un teren agricol unde se folosesc drepturile de plată, trebuie să se ia și acestea în calcul și există riscul de a le pierde sau de a le transfera în rezervă sau acestea pot fi transferate prin acorduri contractuale. Agricultorii trebuie să notifice toate transferurile de drepturi de plată către autorități fie că uh, e vorba de un teren agricol, fie că nu și trebuie să respecte niște termene foarte stricte. Dacă nu fac asta, vor fi sancționați. Administrația trebuie să valideze acest transfer și să informeze agricultorii cu privire la eventuale obiecții când un agricultor solicită plăți de la o uh, rezervă, trebuie să um, completeze o cerere și să uh, o însoțească de diferite documente. Statele membre trebuie să vadă dacă aceștia îndeplinesc condițiile de eligibilitate și dacă există fonduri în această rezervă, trebuie să se aplice anumite criterii de prioritate. Și dacă se reduce valoarea drepturilor de plată, acest lucru va afecta toți fermierii. Trebuie să fie înscris acest lucru în baza de date și toți fermierii trebuie informați cu privire la o reducere a drepturilor de plată. Ca parte din sistemul a, a, Ajax, statele membre trebuie să calculeze numărul de drepturi de plată pentru fiecare agricultor, trebuie să identifice drepturile de plată care trebuie transferate în rezervă și trebuie să le um, elimine din sistemul de înregistrare. Deci, vedeți cât de complex este acest sistem și cât de multe cereri sunt pe umerii administrației și pe umerii agricultorului. Toate toți pașii administrativi pe care tocmai i-am menționat vor fi eliminați într-un sistem fără drepturi de plată. Când am analizat argumentele pro și contra eliminării drepturilor de plată, ne-am dat seama că uh, Eliminarea acestora ar putea să simplifice foarte mult lucrurile când vine vorba de sprijinul direct și de uh, documentele pe care agricultorul trebuie să le pregătească. Statele membre pot continua să utilizeze drepturile de plată. Acestea vor hotărâ dacă continuă cu acest sistem sau nu. Dar și dacă se continuă cu acest sistem, propunem niște simplificări. Deci, Administrațiile naționale nu trebuie să treacă prin exercițiul împovărător al primei alocări ca până acum. În conformitate cu anumite prevederi specifice, gestionarea acestei rezerve va fi definită în detaliu de către statele membre. Trebuie doar să ne asigurăm că se respectă categoriile obligatorii de agricultori și interesele lor legitime. În ceea ce privește punerea în aplicare a convergenței, statele membre dispun de mai multă marjă de manevră în raport cu sistemul actual, dar continuăm uh, cu obiectivele de convergență internă pentru statele membre care încă nu le-au atins. În ceea ce privește plafoanele financiare, aspectele vor trebui detaliate de către statele membre și nu vor fi stabilite în propunerea Comisiei. Haideți să ne uităm un pic și la faza următoare, care este faza de control și de sancțiuni. În primul rând, aș dori să vă vorbesc un pic despre utilizarea noilor tehnologii care pot să asigure o adevărată simplificare pentru agricultori pentru după 2020. Folosirea tehnologiilor moderne este un element cheie pentru simplificare, pe lângă celelalte elemente, și noua PAC încurajează folosirea noilor tehnologii. Deja am început să folosim tehnologiile moderne. Știți că treptat încercăm să le introducem tot mai mult și că am adoptat legislație în acest sens și sperăm că această tendință va continua cu succes. Aș dori să vă vorbesc despre um, abordarea de monitorizare și utilizarea Copernicus, dar și a unor aplicații de geolocalizare care pot să simplifice viața agricultorilor observarea planetei, colectarea datelor într-un mod automat, toate acestea pot oferi informații valoroase cu privire la agricultură, pentru că avem acum un satelit care trece de mai multe ori și care poate colecta date reale în fiecare săptămână. Putem colecta date și cu privire la mediu și cu privire la climă, iar acest lucru ne ajută în monitorizarea situației secetei, de exemplu, și vă voi spune și care sunt instrumentele pericolele pe care le avem în materie de uh, condiții climatice extreme. Combinăm aceste date cu datele pe care ni le oferă agricultorii cu privire la uh, terenurile lor și asta ne poate ajuta să înlocuim verificările la fața locului și să reducem intervenția umană numai la minimum necesar. Deci vorbim despre înlocuirea controlelor la fața locului cu această activitate de monitorizare. Statele membre ar trebui să aibă toate aceste informații actualizate și fiabile stabile. Aceste date provin din LPIS, provin din sateliți uh, și vor ajuta statele membre să sprijine solicitările corecte din partea beneficiarilor. Deci, în momentul în care un agricultor face o cerere, poate să vadă ce este în sistem cu privire la situația sa, să vadă dacă aceste informații sunt corecte și nu va trebui decât să dea un click ca să confirme corectitudinea informațiilor. Nu va mai trebui să completeze de la zero o cerere nouă, așa cum fa face acum. Acum că v-am prezentat potențialul tehnologiilor moderne, aș vrea să mă opresc un pic asupra sistemului de control și sancțiuni. Știu că noul model de livrare a ridicat foarte multe semne de întrebare până acum și, într-adevăr, propunerea din partea Comisiei stabilește că normele actuale, aia la nivel european privind controlul și sancțiunile, trebuie să fie simplificate în mod semnificativ. Noi nu vrem să eliminăm acest sistem, pentru că sistemul s-a dovedit a fi foarte util în punerea în aplicare a politicii agricole comune. Deci vrem să îl păstrăm. Uniunea Europeană nu va crea noi reguli privind controlul și uh, Uh, sancțiunile. Vom păstra sistemul, dar vom da mai multă marjă de manevră statelor membre. Deci vom renunța la toate elementele prescriptive de până acum. Statele membre trebuie să aibă o aplicație de geospecializare. Exista această obligație și până acum, dar nu vor exista norme obligatorii privind transmiterea datelor, modificarea cererilor și penalizări pentru transmiterea târzie. Deci, uh, uh, până acum, dacă statele membre întârziau, uh, erau penalizate. Acest lucru va oferi statelor membre mai multă subsidiaritate. Un alt exemplu de mai mare subsidiaritate. Statele membre vor avea o mai mare discreție când vine vorba de toleranță în domeniul controlelor și al sancțiunilor. Actualizarea LPIS va rămâne parte din uh, asistența tehnică GRC pentru a asigura uh, calitatea optimă peste tot în Europa, dar elementele prescriptive vor rămâne la nivelul statelor membre, pentru că acestea se poată decide ce fac cu diferențele minore de măsurare când vine vorba de cererile de plată. Deci am reușit uh, să stabilim uh, o anumită granularitate a acestui nivel de toleranță. Statele membre sunt cele care hotărăsc lucrurile în funcție de propriul lor sistem și specificități. Statele membre vor avea obligația de a proteja interesul general al Uniunii Europene, verificând regularitatea operațiunilor, combatând frauda și recuperând plățile necuvenite. Dar pe viitor, statele membre vor putea să își conceapă propriul sistem de sancțiuni și de penalizări și să ia decizii cu privire la metodele și nivelurile de control, tipurile și um, cuantumul sancțiunilor și această flexibilitate va veni mână în mână cu posibilitatea statelor membre de a stabili condițiile de eligibilitate. Acest lucru va permite un sistem mult mai personalizat pentru fiecare stat membru în parte și pentru tipurile de agricultori. Acest lucru va duce la o reducere a poverii administrative și a Uh, poverii asupra beneficiarilor, pentru că deocamdată sistemul de control și de sancțiuni este mult prea complex, iar povara asupra agricultorilor este mult prea mare. Dați-mi voie să vă dau un exemplu cu privire la eligibilitate. Deocamdată, regulile actuale ne arată cum trebuie abordată eligibilitatea uh, în anumite situații. De exemplu, gardurile și șanțurile, ca parte din uh, buna practică agricolă, pot fi luate în calcul dacă au o lățime maximă de 2 metri. Acum vrem să schimbăm criteriile de eligibilitate, astfel încât acestea să fie adaptate la specificitățile peisajului rural din statul membru și din regiunea respectivă. Deci vrem să renunțăm la aceste elemente prescriptive și să le permitem statelor membre să le stabilească specifică în funcție de situația lor specifică în ceea ce privește garantarea. Această simplificare va duce la costuri suplimentare zero pentru administrațiile naționale organismele de uh, guvernanță vor fi păstrate, agențiile de certificare, de plată, sistemele ELPIS, AIAX vor fi păstrate, deci statele membre vor continua să lucreze cu acestea. dar normele de la Uniunea Europeană nu se vor aplica direct la agricultor. Deci vom tăia legătura directă dintre Uniunea Europeană și beneficiarul direct. Aceasta va exista între administrațiile naționale și beneficiarii direcți va avea ca atare efectul de reducere a plângerilor uh, și în cadrul auditărilor efectuate de comisie uh, ne vom confrunta cu mai puține asemenea uh, probleme. Comisia va colabora cu organismul de certificare. Iar Eh, procedurile de sancționare eh, vor fi declanșate doar atunci când vor exista probleme severe în sectorul guvernamental. Ca atare, va fi nevoie de mai puține corecții financiare și mai puține eh, planuri de acțiune legate de conformitate, de respectarea conformității. Și dați-mi voie să mai adaug un singur lucru. Dacă ne gândim la faza următoare, dacă dorim o politică bazată pe rezultate, va fi nevoie de o monitorizare și de o evaluare cât mai solidă. Deci avem nevoie de indicatori în raportări. Ne dorim uh, o abordare echilibrată, utilizând indicatorii uh, tradițional, dar îi păstrăm doar pe acei care s-au dovedit a fi ă, absolut necesar pentru a respecta preocupările ă, actuale la nivelul ă, societății. Deci numărul se reduce la aproximativ o jumătate din indicatorii cu care am operat până acum nu uh, vom solicita fermierilor să ne furnizeze informații suplimentare doar pentru că introducem un nou sistem de indicatori comuni. Pentru că dorința este de simplificare a activității de control. De asemenea, uh, avem Uh, ne gândim la tipurile de rapoarte pe care uh, le-am primit până acum. Au fost foarte diferite până acum. Ne vom dori o singură raportare anuală pe bază de performanță. Nu vom solicita date financiare pe de o parte și implementarea datelor pe de altă parte. Toate vor figura într-un singur raport anual de progrese. Sperăm ca noua tehnologie și schimburile de date electronice ne vor ajuta să administrăm corect informațiile, să le analizăm. Sigur că este nevoie de parteneriate. Ne dorim ca responsabilitatea ă, din partea Comisiei să fie transferată și asupra statelor membre, dar lucrurile vor putea să funcționeze doar dacă toate părțile se vor concentra într-o conlucrare de acest tip ă, nu ă, dorim să cedăm unor tentații de poleire, va trebui să conlucrăm în baza unui uh, cadru legislativ solid iar în felul acesta vom uh, răspunde cel mai bine necesităților statelor membre fără uh, să introducem în cadrul legislativ pe plan comunitar elemente uh, specifice fiecărui stat național, pentru că uh, Ă, ne dorim o simplificare ă, de-a lungul întregului proces legislativ și am ținut seamă de acest lucru și în regulamentul Omnibus și eu cred că în acest pachet de reforme rezultatele ă, se vor reflecta. Dar dumneavoastră, împreună cu Consiliul, aveți responsabilitatea de a păstra lucrurile cât mai simplu. Sper să putem conlucra din acest punct de vedere foarte bine pentru a putea avansa în cadrul procedurii de codecizie. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o expunere poate cam uh, lungă, dar am vrut să vă ofer multe detalii, iar Comisia a făcut această prezentare și Consiliului în luna iulie. Uh, ar fi dorit și domnul comisar să fie prezent astăzi, nu a putut, dar m-a însărcinat pe mine să vă ofer aceste informații. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Doamnelor și domnilor, da, uh, de fapt, această prezentare a solicitat uh, un timp mai îndelungat decât inițial prevăzut, dar a fost important să obținem toate aceste informații. Vă rog acum pe dumneavoastră să aveți intervenții cât mai scurte, să nu depășiți un minut. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Dumitru, pentru prezentarea acestui raport al uh, Comisiei. Eu de 28 de ani sunt uh, parlamentar. De 28 de ani se vorbește despre simplificarea birocrației, dar după fiecare reformă lucrurile s-au complicat și mai mult. Noi am spus deja că lucrurile sunt foarte complicate. Până și Curtea Europeană um, de Conturi a spus că a sporit birocrația cu 15%. Dacă um, propunerile dumneavoastră vor duce într-adevăr la o simplificare, îmi puteți promite că în uh, Direcția Generală Agri, ca urmare, se va reduce la jumătate personalul, pentru că altfel nu pot să vă cred. Noi am uh, avut intervenții foarte critice și în uh, situațiile precedente. Mereu Comisia a complicat lucrurile și nu am încredere că acum va reuși să le simplifice. Sí, grazie. Mulțumesc. Ringrazio anche Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și uh, reprezentantului comisiei care a avut o prezentare foarte completă și am uh, apreciat observațiile sale. Însă îndoielile pe care le-am avut până acum rămân în picioare. Cu privire la simplificare, noi vom continua să lucrăm pentru a contribui la acest proces. Am um, însă câteva um, întrebări cu privire la această mai mare flexibilitate care mă tem să nu ascundă o renaționalizare a politicii comune. Oare Parlamentul European nu riscă să fie exclus din acest proces și astfel să se ajungă la disfuncționalități la nivelul teritoriului, mai ales în special în statele membre în care politica agricolă comună se face la nivel local și nu central? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Oricum, rămân în continuare multe uh, întrebări care nu au obținut lămurire pentru că uh, nu știu cât de uh, ușor va fi să simplificăm lucrurile până la urmă la nivelul fermierului de rând cum vor putea să-și îndeplinească statele membre raportările, cine va sancționa, pentru că eu cred că în continuare Curtea Europeană de Conturi vrea, va dori să știe cum au fost valorificați banii. Aceasta este principala preocupare din punctul meu de vedere Sigur că săptămâna viitoare vom încerca să discutăm cu raportorii din umbră și cu comisia săptămâna viitoare lucrurile în amănunt. Intervenție fără microfon din sală. Oui, merci pour cette présentation. Je voulais simplement... Mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să spun că, într-adevăr, se vorbește de mult de simplificarea uh, PAC și de subsidiaritate, dar până la urmă sancțiunile uh, la adresa fermierilor uh, cum vor putea fi uh, decise, pentru că um, eu cred că în clipa de față totul este un fel de foc de paie. Iar în ce privește subsidiaritatea, oare se va înlătura nivelul de minimis pentru exploatări, pentru că plafonările la 15.000 de euro în fiecare an mi se pare problematic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea foarte amplă Așa cum a spus și domnul Des, deja de mulți ani uh, fermierii nu mai uh, au speranță că uh, vor beneficia de simplificări. Pentru mine ar fi un indicator dacă ați putea să-mi spuneți care sunt costurile administrative în clipa de față și cum considerați că aceste costuri administrative vor scădea după simplificare? Există niște evaluări în cifre în legătură cu această reducere pentru că birocrația este foarte scumpă. Și în legătură cu activitatea fermierilor, există inegalități în ce privește plățile directe și aceste inegalități ar trebui să dispară. Muchas gracias, presidente. Agradezco. Doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru intervenție. Într-adevăr, sunt foarte multe detalii. Eu aș vrea să mă refer concret la câteva dintre aspectele pe care le-ați menționat. Ați vorbit la plăți, la întreg procesul acesta care este acum foarte complicat, um, um, plățile care se fac în funcție de suprafață. E adevărat, sistemul este foarte complex. Dar care este schimbarea? E o întrebare foarte concretă. Deci, cu planul strategic, Uh, plățile directe pot să continue așa cum sunt în prezent, dacă asta hotărăsc uh, statele membre, sau e musai să mm, se creeze un, un sistem nou, o repartizare nouă. Asta aș vrea să știu. Și în ceea ce privește tinerii, uh, ajuta, ajutoare pentru tineri. Aceasta a fost um, destul de complicată până în prezent. Aș vrea să mi se clarifice un pic mai mult. Și în sfârșit, FEADR, de ce este scos din fondurile structurale? Ce avantaje va avea? Domnul Fran. Uh, thanks for, uh... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. <laughs> Dumneavoastră ați putea oricând să preluați sarcinile comisarului Hogan și nimeni nu și-ar da seama de, dar va fi un sistem care se va baza mult pe responsabilitatea națională bazată pe pilonul 1. Dar în clipa de față există multe probleme. Când ceva nu merge bine, până la urmă, cine trebuie să intervină să rezolve problema? Eh, pentru că de multe ori fermierii spun eh, Europa ne-a impus să acționăm astfel. Deci eh, pot să până la urmă cine va recunoaște că decizia s-a luat pe plan național. Până la urmă se poate ajunge la disperare când anumite programe eh, nu funcționează bine. Deci până își, eh, cine va decide în ultima instanță, cine își va asuma în final responsabilitatea. Pentru că de multe ori eh, mama dă vina pe tată. Domnul Bogovici. Mulțumesc. Această politică va fi încununată de succes atunci când va fi mai prietenoasă față de fermieri, când fermierii eh, nu se vor mai teme de, față de eh, măsurile de reformă. Eu sunt, bineînțeles, pentru o reducere a uh, efortului de control, digitalizarea uh, monitorizării, uh, utilizarea sateliților este într-adevăr foarte importantă politica agrară comună, într-adevăr, trebuie să țină seama de specificul fiecărui stat membru, iar Uniunea Europeană, din acest punct de vedere, are mari diversități în Europa. Ce mă preocupă pe mine, în mod special, sunt și măsurile de protecție a mediului și uh, mă întreb uh, până la urmă uh, cum vom folosi indicatorii de eficiență, pentru că există probleme, există diferențe de la un an la altul în ce privește privește situația mediului. Iar în elaborarea planului strategic sper să nu îl complicați foarte mult atât de complicat cum este acordul de parteneriat în domeniul coeziunii, pentru că acele controle anuale pot să ducă la întârzieri de plăți. Mulțumesc! Eu cred că este momentul să potrivim despre simplificare. Noi știm că politica agrară este foarte complicată, cred că fiecare propunere este foarte binevenită când este vorba de simplificarea acestei politici. Deci ar trebui să fim foarte deschiși. Aș avea și câteva întrebări. Ă, ideea planului strategic ă, național în statul membru din care vin eu, Italia, în cel de-al doilea pilon ă, Uh, cum s-ar putea elabora un plan național, pentru că situația din Sicilia este cu totul alta decât cea din uh, nordul Italiei. Eu cred că uh, vom avea din nou un instrument de planificare pe plan național care va duce la mai multă birocrație. Iar în ce privește indicatorii, da, încă nu îmi este foarte limpede cum putem măsura exact suprafețele și ce se întâmplă dacă nu se îndeplinesc indicatorii, dacă nu există performanță. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea făcută. Stimați colegi, sigur că toți ne dorim simplificare. Până la urmă, prezentarea făcută vine și ne reliefiază că, într-adevăr, s-au făcut, s-au făcut pași concreți spre această simplificare, fie doar dacă ne gândim că pentru tânărul fermier erau înainte 10 condiții, acum sunt 4, pentru alte criterii erau 13, acum sunt 7, iată deci că nu putem spune că nu s-au făcut pași concreți spre simplificare. Dar, domnule director, am uh, o mare temere legată de faptul că de foarte multe ori ați folosit în expunerea dumneavoastră statele naționale vor putea să. Să știți că fermierii din statele naționale, și nu mă refer doar la cei din România, au mult mai multă încredere în ceea ce înseamnă autoritățile de la Bruxelles. Și de aceea v-aș ruga să aveți în vedere că acele condiționalități pe care le stabiliți, puține, simple, să vă asigurați că sunt într-adevăr implementate la nivelul statelor naționale, fără ca acestea să aibă posibilitatea să complice în mod inutil viața fermierilor. Pentru că de asta vorbim. De fapt, se pleacă cu o condiționalitate sau două de la Bruxelles și în statele naționale ajung 20 de condiționalități. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule președinte! Într-adevăr, există multe întrebări care așteaptă un răspuns. Ce fel de simplificare va avea loc dacă totul va cădea în seama statelor membre, dacă ele vor adăuga și mai multe condiționalități, de pildă, viața fermierilor va fi și mai complicată. Dumneavoastră spuneați că sistemul nu se va schimba. Dacă agențiile vor rămâne în vigoare și își vor continua uh, activitatea și ele uh, pun foarte multe condiții. Deci, eu cred că dacă ne dorim o simplificare aceea ă, ar trebui să se reflecte inclusiv în reducerea numărului de angajați în direcția de specialitate a Comisiei, și ar trebui să se reducă poate cu 50% și numărul celor care sunt specialiști care acționează în acest domeniu în statele membre. Doar atunci uh, va fi credibilă această simplificare. Eu cred că uh, este doar o simplificare pe care Comisia o face pentru propria activitate. Domnule președinte, este vorba despre fermieri. Dacă ne gândim la situația din țările de jos, Fermierii spun că noi eh, ne dorim, de fapt, să practicăm agricultura, eh, nu să devenim eh, birocrați. Dar dacă acum ne întrebăm ce facem noi ca să venim în întâmpinarea așteptărilor lor, spunem că naționalizăm, punem accentul mai mult pe planul național și pe activitatea și statului decât uh, pe planul european. Dar asta uh, garantează o simplificare, este vorba de o naționalizare a politicii agricole. Um, cum rezolvăm atunci problemele competitivității și de asemenea problemele legate de bani? Sumele rămân aceleași. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru prezentarea foarte detaliată. De multă vreme uh, așteptam uh, o asemenea prezentare uh, binevenită, dar dumneavoastră ați putea ajuta fermierii tineri să se impună și în domeniul diversificării uh, culturilor um, și uh, uh, să acționeze inclusiv în mici întreprinderi în competiția cu fermele mari. Este o chestiune de concentrare a terenurilor în proprietăți um, mai puțin numeroase sau, până la urmă, garantarea biodiversității și prin încurajarea uh, fermelor mici. Următoarea intervenție. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, director, pentru prezentarea foarte clară. Cred că nu ar trebui să politizăm foarte mult acest subiect. Trebuie să încercăm să conlucrăm pentru a găsi cele mai bune soluții. Fermierii ca și statele membre doresc să îi sprijinim și noi în calitate de eurodeputați trebuie să conlucrăm cu Comisia pentru a găsi cele mai bune soluții pentru viitoarea politică agrară comună. Dumneavoastră ați menționat o serie întreagă de măsuri care pot să ducă la simplificare. Va trebui să vedem cum funcționează ele în practică. Iar eu am uh, participat în uh, selectarea celor mai buni fermieri din Croația. Dar uh, până la urmă nu am înțeles exact măsura legată de un număr maxim de ani. Exista o limită de 5 ani, o perioadă în care tânărul fermier Uh, putea beneficia de uh, uh, această susținere. S-a modificat sau nu până la urmă acest criteriu? Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Eu nu știu când a existat acest moment la nivelul Comisiei. Evrica, am înțeles într-adevăr că am birocratizat prea mult sistemul pentru că până la urmă Comisia a insistat ca lucrurile să fie foarte complexe. Uh, iar în ce privește acum cedarea unor competențe la nivelul statelor membre, mm, vor funcționa lucrurile oare bine? Iar uh, cum puteți uh, până la urmă să garantați că la nivelul statelor membre nu se vor adăuga unele complicații? Iar în ce privește tinerii fermieri, ei s-au confruntat până acum cu niște reguli destul de severe care le-a îngreunat viața. Iar în ce privește aceste drepturi de plată, sistemul este foarte complicat. De ce nu poate fi simplificat sistemul la nivelul comisiei și mai mult? Domnul Danța, întrebarea mea este foarte simplă. Cu sistemul acesta nou, cum ne garantați că acele constrângeri impuse unui uh, agricultor din țara A vor fi echivalente cu cele pe care le impuneți unui agricultor din țara B sau C. Uniunea Europeană este o uniune, politica agricolă trebuie să rămână comună. Cum garantăm echilibrul între diferitele state, între agricultorii din diferitele state ale Uniunii? Am încheiat lista vorbitorilor. Domnule director, vă rugăm să ne răspundeți pe scurt și aveți posibilitatea să răspundeți și prin e-mail la diversele întrebări. Cred că ar fi de acord colegii, pentru că a oferi un răspuns amplu fiecăruia nu este posibil acum. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, în primul rând, uh, îmi dau seama că uh, sprijiniți cu toții simplificarea, dar sunteți sceptici că noi am vrea să facem asta, însă vă asigur că asta vrem să facem și vrem să lucrăm cu dumneavoastră. Sigur, bineînțeles că sunt multe întrebări ca să înțelegeți ceea ce propunem și deja am început să organizăm împreună cu raportori întâlniri tehnice, cu asistenții și o să facem asta în continuare Probabil că acesta va fi un moment foarte bun în care putem să clarificăm multe dintre întrebările noastre tehnice, să vă dăm răspunsuri. O să aș putea să parcurg foarte pe scurt um, unele dintre întrebări, dar bineînțeles vă stăm uh, la dispoziție cu răspunsuri și mai concrete. Dacă mă uit, de exemplu, la drepturile de plată, eu uh, v-am prezentat complexitățile, opțiunile uh, pentru statele membre să le păstreze sau să le elimine pur și simplu, în care sunt motivele pentru care statele membre le-ar păstra, ar rămâne la acest lucru, unele motive sunt uh, naționale, în uh, unele state um, există un sistem pe care agricultorii îl agrează, vor să-l continue. Uh, sigur, în acest proces vor fi um, agricultori care vor primi sprijin foarte mare. Sigur, sunt motive politice, locale, dar până la urmă e vorba de un sistem mult mai simplu. Dacă statele membre vor, pot să-l aleagă, pot să aleagă sistemul simplu, asta va simplifica viața tuturor. Dar, sigur, putem să mm, intrăm în detalii dacă statele membre vor să continue, ce trebuie să facă și așa mai departe. Uh, înțeleg că există temeri legate de renaționalizare și de faptul că nu ar exista un tratament uh, echitabil între agricultori. Noi încercăm să punem în aplicare un sistem și cu normele europene pe care le păstrăm, am dorit să păstrăm caracterul comun al PAC, pentru că aceste norme se vor uh, aplica tuturor și vor fi verificate și când uh, vom uh, elabora planul uh, strategic o să examinăm aceste aspecte foarte clare. În ceea ce privește concurența dintre agricultori, toate programele care vor fi concepute de către statele membre în cadrul planului strategic trebuie să fie conforme cu normele OMC și vom verifica acest lucru la nivel de Uniune și vom verifica de asemenea că propunerile pe care le fac statele membre în plan se conformează cu normele acestea de bază, adică încă mai, vom mai stabili niște norme de bază la nivel de Uniune, acestea vor, uh, se vor transpune apoi la situațiile specifice. Dacă mă uit la condiționalitățile acestea sporite, avem un set de norme care sunt comune, însă acestea pot ulterior fi adaptate la situația locală și noi considerăm că aceste aspecte comune vor asigura, cum spuneam, caracterul comun al PAC acestea își propun să atingă același, uh, aceleași obiective specifice și avem un set comun de monitorizare și de evaluare. La evaluarea și aprobarea planului PAC o să urmăm aceeași logică și ne asigurăm că toată lumea chiar respectă aceleași norme. Uh, bineînțeles că vrem să dăm mai multă responsabilitate statelor membre, asta se propune, însă nu o să le lăsăm să facă mm, orice vor, pentru că încă mai vrem să garantăm uh, interesele financiare ale Uniunii Europene și vom uh, uh, în acest moment ne aflăm într-o situație în care discutăm despre abordarea Comisiei cu privire la audit. Am avut acest nivel, grup de nivel înalt condus de Uh, comisarul Sim Calas și la acest grup s-a pus uh, întrebarea de ce se face auditarea sistemului și auditarea tranzacțiilor individuale. Odată ce auditezi un sistem și certifici că e operațional, e bun, atunci, dacă te apuci să faci um, auditarea tranzacțiilor um, individuale, înseamnă că nu ai încredere concret în sistem. Așa că o să facem acum un audit de sistem și ne vom asigura că acesta ne va da suficiente garan garanții că banii se cheltuie în conformitate cu regulile. Dar, bineînțeles, dacă sunt deficiențe în sisteme, asta nu o să ne oprească să mergem pe teren și să mergem la statele membre să ia măsuri corective. Mai era o întrebare, ce se întâmplă dacă statele membre nu îndeplinesc țintele, indicatorii? În uh, setul nostru de uh, regulament, în uh, regulamentul orizontal, am redactat o listă întreagă de măsuri care se pot lua pe, în cadrul procesului pentru a um, evita situații în care statele membre nu livrează și ce facem atunci când ajungem în situații mai dure în care măsurile nu sunt um, eficiente și atunci putem ajunge și la suspendarea plăților. Deci avem tot felul de măsuri care să asigure Uh, interesele financiare ale Uniunii Europene. Și sigur, sunt o serie de întrebări. Eu mm, sunt dispus să vă răspund dacă vreți să le tratăm. Uh, eu pot să fac asta și prin e-mail sau printr-o altă procedură. Ne putem de asemenea să ne întâlnim la nivel tehnic și să vă dau răspunsuri la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, legătură cu regulamentul nu se poate ca uh, să uh, acordați comisiei o oră timp de intervenție și după aceea toți deputații să dispună doar de 15 minute. Eu cred că pe viitor va trebui să dispunem și noi de cel puțin la fel de mult timp pentru intervențiile noastre ca și comisia. W następnej kadencji. în următoarea legislatură, după alegeri. Îmi cer scuze, îmi pare rău, spune domnul președinte. Trebuie să trecem la următorul punct, care se referă la secetă din Suedia până în uh, Portugalia, temperaturile ridicate au avut efecte dramatice asupra producției agricole, asupra veniturilor agricultorilor care au um, scăzut și mm, au dus la o scădere a cantităților de furaj, a avut impact asupra bunăstării animalelor și știm că deja Comisia a luat uh, câteva măsuri în acest sens. Domnul director Dumitru ne va spune uh, câteva cuvinte în acest sens. Mihai, am să-ți dau cuvântul încă o dată, dar să nu dureze la fel de mult, 15 minute. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu cât se poate de succint. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat această ocazie de a arăta care este situația și ce măsuri a luat Comisia Uh, și ce măsură la statele membre pentru a trata această situație foarte dificilă din vara anului acesta. Am să vă prezint foarte pe scurt ce s-a întâmplat în Europa din punct de vedere al condițiilor meteo și să vă arăt uh, care este impactul asupra agriculturii, mai ales asupra producției uh, de alimente și de furaje și ce e de făcut în continuare și de către Comisie și de către statele membre dacă nu se îmbunătățește situația. Prezentarea mea se va Uh, bazat pe uh, hărțile GRC. Uh, toată lumea știe că um, vara aceasta am avut condiții meteorologice extreme. Acest lucru implică valul de căldură, de caniculă care a lovit majoritatea Europei, dar și um, cumva um, uh, ploi um, uh, extreme în alte părți ale Europei. Cumva s-au inversat tendințele, a plouat foarte mult unde înainte era uscat și a fost uscat unde uh, ploua odinioară. Deci am avut secete în părți uh, largi ale Europei, dar și uh, inundații pe, pe de altă parte, lucru care a avut uh, efecte grave asupra agriculturii. Menționam canicula, valurile de căldură care au avut loc în uh, mare parte din iulie și din august, în uh, mai multe părți din Europa, mai ales în partea centrală și de nord, valuri de căldură care au, uh, s-au prelungit, au fost până la 6 sau 8 Uh, grade în plus în temperaturile normale și uh, o lipsă totală de uh, precipitații și seceta s-a instalat în uh, regiuni uh, ample ale Europei uh, și apoi care a fost impactul. În primul rând, impact asupra pășunilor și asupra furajelor disponibile, asupra ce ce puteau să mănânce animalele și pe timpul verii, dar și ce vor mânca în iarnă. Impact de asemenea asupra recoltelor. Ultimele mm, previziuni la nivel mm, uh, european arată că mm, recolta de cereale totală de anul acesta va fi 284,1 milioane de tone, um, ceea ce reprezintă o scădere cu 7% um, uh, în față de anii trecuți. E o comparație cu recoltele din 2012. Cea mai mare scădere a producției de cereale um, este legată de uh, statele Baltice, de Polonia, Republica Cehă, Austria, Germania. Și um, grâul, în primul rând, uh, a fost afectat uh, cu 13 milioane de tone mai puțin, deci o scădere cu 9%. despre orz. um, um sunt aceleași zone care au fost afectate, e normal, uh, pentru că e vorba de culturi care sunt similare. Și mai avem și uh, situația porumbului, unde lucrurile sunt un pic amestecate, condiții bune în uh, Europa Centrală și de Est și de Sud și condiții proaste în Europa Centrală și de Nord și uh, un impact asupra prețurilor. Pentru furaje din grâu au crescut prețurile între mai și august, o creștere de 14% în Polonia, de exemplu, și 43% în Franța. Și în ceea ce privește uh, mm, grâul pentru morărit, uh, la fel creșterea a fost foarte însemnată, 26% în în uh, Franța. Această creștere a compensat un pic pierderile agricultorilor, dar uh, a avut un efect foarte mare asupra prețurilor pentru consumator. De exemplu, calitatea mm, mm, acestor cereale uh, bună în Franța, Germania, amestecată în România și Bulgaria. Ce au făcut Comisia și Uh, statele membre. Păi au uh, monitorizat îndeaproape acest proces încă de la începutul lunii mai. Am fost în contact permanent cu statele membre la toate nivelele. Am avut contacte între uh, miniștri la nivel de servicii, la nivel tehnic. Am încercat să rezolvăm chestiunea. În primul rând, am vrut să le amintim uh, statele membre de ce dispun în, din politicile europene. Am adus o serie de clarificări, am avut schimburi, le-am explicat că pot să folosească toate măsurile de la dezvoltare rurală, toată partea de flexibilitate care trebuie aplicată pentru înverzire, apoi că mai sunt măsuri pe care trebuie să <coughs> să le luăm și am um, introdus o serie de derogări pentru înverzire, pentru um, zonele în pârloagă. Nu poți să păstrezi uh, zonele acestea necultivate când ai uh, deficiențe la uh, furaje. Și, de asemenea, am um, făcut o derogare pentru o plată mai înainte, mai devreme în, în an. Și statele membre mai au și posibilitatea ajutoarelor de stat, pot să acorde până la 80% pentru a compensa pagubele Ah, de exemplu pentru cumpărarea de furaje și de asemenea pot să folosească ajutorul de minimis, adică pot să compenseze până la 15.000 de euro pe agricultor pe perioada de 3 ani. La dezvoltare rurală se pot folosi măsurile pentru restaurarea potențialului uh, de producție agricolă. Aici pot să se acorde până la 100% uh, ajutare publice pentru pășuni, de exemplu. Apoi posibilitatea de recunoaștere a caracterului excepțional, adică pot să, să facă derogări de la uh, sancțiuni dacă nu pot îndeplini angajamentele pentru că sunt circunstanțe excepționale. Există mm, gestiune, instrumente de gestiune. Unele state membre au fonduri reciproce, mutualități pe care le pot folosi folosi pentru a compensa agricultorii și, sigur, dacă statele membre au nevoie urgente de a face modificări pentru a se adapta situației, noi suntem dornici să lucrăm cu acestea și avem câteva situații pentru a modifica programele foarte rapid, astfel încât lucrurile să se întâmple rapid. Dacă schimbi un program, în uh, circunstanțe excepționale, eligibilitatea nu începe din momentul în care statele membre uh, au uh, depus cererea, ci din momentul în care a avut loc evenimentul. Apoi, de la 14 august am adoptat deja primul set de derogări în ceea ce privește terenurile în pârloagă, ca să permită statelor membre să cultive și să recolteze de pe aceste zone um, um, tot ce ține de zonele de interes economic și de a, a treia cultură, am uh, discutat cu statele membre și chiar uh, în acest moment discutăm uh, în comitetul specialitate un alt set de derogări care să permită din nou producția de furaje și pentru a permite statelor membre să își adapteze perioada de creștere a culturilor de iarnă pentru că Uh, succesiunea culturilor uh, s-ar putea să nu poată îndeplini condițiile pe care le avem în prezent. Vorbeam înainte de simplificare, dar vedeți acum ce complicații apar cu sistemul actual, că trebuie să intervenim de fiecare dată cu o decizie ca să modificăm lucrurile. Și de asemenea le-am uh, explicat statele membre că pot să folosească forța majoră. Dacă declară forță majoră, atunci pot să permită agricultorilor Uh, să nu fie sancționați dacă nu își îndeplinesc uh, obligațiile. Și de asemenea clarificăm posibilitatea de nu se vede pe ecran, dar am mai uh, adăugat o serie de state membre la derogări și încă de, un set de derogări se discută astăzi și sperăm că până pe 8 septembrie vom permite statelor membre să le folosească. Apoi, în ceea ce privește avansurile, plățile în avans, discutam mai devreme despre posibilitățile la plăți directe și la dezvoltare durare să se crească avansul uh, la 70% și 85% respectiv și să fie plătite la 15 octombrie, nu în decembrie. Deci plăți mai mari și mai devreme pentru a avea uh, agricultorii lichidități și, um, de asemenea, avem o serie de state membre care au fost uh, adăugate. 17 state membre au uh, cerut uh, avansuri mai mari și mai devreme și am, mai avem și state care s-au alăturat la um, derogările pentru înverzire, cam 14 state membre și-au exprimat interesul. Dacă mai sunt și alte state membre care își vor um, uh, exprima niște nevoi suplimentare, noi le vom adăuga uh, în propunerea comisiei și vom uh, adopta decizia. În același timp, am cerut uh, statelor membre să ne facă o actualizare a situației până mâine. Vom face o nouă evaluare să vedem dacă e nevoie de măsuri suplimentare și dacă măsurile pe care le luăm în acest moment sunt suficiente. Vă mulțumesc! Mulțumim! Foarte mulți membri s-au uh, înscris la cuvânt. Un minut pentru fiecare vorbitor ca să avem suficient timp pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a acționat în această situație foarte rapid, eficient. Doresc să-i mulțumesc, dar este vorba doar de combaterea unor simptome. Important este cum putem pe viitor să împiedicăm efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii. Ce putem face din acest punct de vedere? Uh, să ne gândim că și conținutul de humus în sol a crescut pentru că uh, acest tip de sol este uh, mai rezistent la secetă Ehm, de asemenea, ehm, îngrășămintele chimice pot avea un efect negativ asupra solului în condiții de ehm, secetă. Ce fel de mașini agricole folosim pentru ca până la urmă solul să poată să se alimenteze cu mai multă apă? De asemenea, culturi mixte care pot până la urmă să protejeze solul. Din acest punct de vedere trebuie să ne schimbăm optica în agricultură agricultură. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați introdus acest subiect pe ordinea de zi. Domnule director, în legătura cu precedenta dumneavoastră prezentare, pentru mine este una foarte mm, greu de înțeles. Acum câteva minute ne-ați mm, explicat că satelitul ne va permite să înțelegem tot, să facem controle mai eficiente, dar acum ne spuneți că pentru a aplica măsurile trebuie ca statele membre să ne facă, să ne transmită această cerere. De ce deciziile Comisiei ei nu sunt imediate în funcție de uh, datele pe care le primiți prin satelit. În cazul unei secete există două tipuri de măsuri. O măsură imediată prin care trebuie să asigurăm alimentația animalelor, trebuie să ne asigurăm că acestea au unde să pască, să pască inclusiv pe părloage și uh, agricultorii trebuie să facă asta imediat. Și apoi există și măsurile financiare, măsurile de compensare, care intervin abia mai târziu. Eu cred că în fața acestor probleme de caniculă trebuie să învățăm să reacționăm foarte rapid, fără să așteptăm tone de documente, uh, mai ales că acum dispunem de toate datele prin satelit. Oui, merci, monsieur le président. Doamna Delaine. Mulțumesc. Intervenția mea este similară cu cea a colegului meu. Cred că e foarte clar că agricultura este principala victimă a încălzirii globale. Și eu regret să văd că în prezentarea dumneavoastră uh, precedentă nu ați vorbit de dubla performanță economică și de mediu. Ačiū pirmininkė. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din uh, Lituania a fost uh, complicată. Întâi am avut uh, ploi foarte numeroase și după aceea a urmat o perioadă de secetă. Mă întreb până la urmă cum pot să își îndeplinească fermierii obligațiile legate de um, uh, recoltă, pentru că au anumite cote pe care trebuie să le îndeplinească. Nu se pot fi iertați în anumite condiții de a, aceste cote? Taastăt ja myös arvata, et să ne teemad Mulțumesc, domnule președinte. Anul acesta lucrurile au fost surprinzătoare și chiar ne-au speriat. Nu știm dacă se va mai întâmpla asta și anul viitor sau în anii următori, însă foarte mulți agricultori au fost până acum sceptici cu privire la încălzirea globală și toate măsurile pe care le-am discutat până acum și dintre care am început să și aplicăm câteva sunt foarte importante. Dacă ne gândim la noua agri- politică agricolă comună, ar trebui să avem în vedere mai degrabă gestionarea riscului și ce trebuie să facem pe viitor dacă ne confruntăm cu o situație similară cu cea de anul acesta. Poate că nu va trebui să ne adresăm uh, imediat uh, Comisiei Europene pe viitor, pentru că până la urmă agricultorii și statele membre uh, sunt uh, cei care trebuie să ia niște decizii și să poată să-și continue activitatea în uh, toate condițiile. Poate că ar trebui să avem câteva orientări despre ce trebuie să facem în situații excepționale și în circunstanțe ex- ex- excepționale. Cred că ar trebui să ne gândim la asta în noul PAC. Domnule, mulțumesc, domnule președinte. Seceta uh, a avut efecte uh, foarte diferite. Eu vin dintr-o regiune în care diferențele de recoltă au fost foarte mari de la un teren la altul la distanță de câțiva kilometri și uh, nu știu uh, dacă uh, se întâmplă acest lucru și în alte state membre, pentru că eu cred că în ce privește impozitarea nu poți să nivelezi până la urmă cerințele dacă există asemenea diferențe. Și noi în Germania am făcut o solicitare la organele fiscale să considere impozitele în condiții diferite, s-a respins. Câteodată ar trebui trebui să ă, putem utiliza ă, anumite culturi ă, pentru îmbunătățirea condițiilor anul acesta nu poate să se compare cu anul 1974. Muchas gracias, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. La nivel de stat există ajutoare de până la 80% pentru a acoperi pagubele din cauza secetei și mai sunt uh, și posibilități pentru a se trece pe, peste niște cerințe legate de diversificarea recoltelor și zonelor de interes economic, inclusiv există uh, posibilitatea unui sprijin financiar în caz de secetă, dar totul la nivel național. În comisia aceasta vorbim mult despre sustenabilitate și despre mediu. E foarte bine că facem asta, dar să acordăm importanță uh, problemei grave a deșertificării care uh, afectează sudul Europei în special. Este esențial ca reforma uh, PAC să trateze problema deșertificării în mai mare profunzime, pentru că consecințele deșertificării um, nu trebuie să rămână la nivel subsidiar, subsidiar doar pentru că uh, trebuie să fie vizați toți și să primească mai mare sprijin comunitar. Mulțumesc! Voorzitter, dank de mulțumesc um, Comisiei pentru această prezentare. Când uh, M-am ocupat de acest subiect pentru uh, țările de jos. Am uh, văzut că Comisia a intervenit foarte rapid uh, cu măsuri și că a ținut cont și de solicitările organizațiilor de, agri- de fermieri. Însă, noi ne confruntăm cu o adevărată criză. E un dezastru toată această secetă. Nu mai avem jumătate din recolta de porumb și uh, ne-au fost afectate și recoltele de uh, furaje și să nu mai vorbim de mere. Ce facem cu uh, furajele care ne lipsesc? Va trebui să le importăm din Brazilia sau din Statele Unite. Avem uh, prea puțin timp la dispoziție ca să discutăm despre soluții în mod adecvat. Uh, până la urmă, situația diferă de la un stat membru la altul. Uh, eu uh, aș fi vrut să putem discuta și despre cum putem să adaptăm întregul sector agricol la astfel de situații, pentru că seceta în Europa afectează în mod diferit uh, uh, statele, un stat, statele membre. Au fost o, foarte multe țări care au trebuit uh, să își modifice politica pentru că um, au fost afectate în mod diferit. Eu îmi pun întrebarea în ce măsură statele membre uh, acționează corespunzător. Este vorba și uh, în cazul meu despre formulele de impozitare, pentru că există, spuneam, din partea fiscului un refuz la o cerere făcută în Germania. Iar inclusiv în ce privește regulamentul omnibus pot fi acordate despăgubiri doar în, la nivel de 20% sau 30%. În Germania era vorba de 30% pentru ultimii trei ani. Eu cred că trebuie să ajutăm pe fermieri și prin scurtarea termenului pentru plățile directe. Poți Viegas. Domnul Jegas. Mulțumesc. Eu am văzut uh, ce s-a întâmplat uh, cu această uh, secetă care a lovit în martie sau în aprilie în anumite zone um, alimentația a fost uh, afectată și uh, plățile din greening nu cred că merg suficient de departe, mai ales acolo unde exploatațiile mici predomină. Aș vrea să aflu de la dumneavoastră răspunsuri foarte concrete, mai ales când vine vorba de asigurări, de compensare și de sistemele de gestionare a apei care ar trebui să fie adaptate la nou nivel de precipitații foarte variabil acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare. Situația este foarte serioasă, este dramatică chiar în Europa. Chiar și Observatorul European pentru Secetă a spus acest lucru foarte clar. Normele minime prevăd 15.000 de euro pentru 3 ani. Însă, Acum, în ultimii trei ani ne-am confruntat cu probleme foarte serioase, iar această sumă nu mai ajunge. Oare nu putem să creștem aceste sume minime? Dacă nu se poate face acest lucru, care sunt măsurile suplimentare pe care le-a um, gândit Comisia pentru a face față acestei situații dramatice? Pentru că trebuie să facem mai mult, trebuie să fim un pic mai creativi ca să ne asigurăm că sectorul agricol va supraviețui în Europa. Dar, așa cum am spus, e nevoie de un ajutor concret, de un sprijin concret pentru fermieri. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Portugalia, din Azore, de fapt. Este un arhipelag care s-a confruntat cu această secetă începând cu luna martie și guvernul regional, dar și guvernul portughez încearcă să uh, combată efectele acestei uh, secete împreună cu Comisia. Uh, seceta a afectat produsele lactate, de asemenea, dar și um, carnea și de asemenea au fost afectate veniturile agricultorilor. Lipsa de precipitații și temperaturile ridicate care au afectat Azore au fost extreme S-a, noi ne-am mai confruntat și cu incendii de pădure, am avut uh, și probleme de eroziune a solului și anul acesta uh, Recoltele noastre au fost compromise, inclusiv recolta de viță de vie. Am vrea să a, povestim despre secetă, dar cred că nu trebuie să uităm nici de ploile mult prea abundente, pentru că seceta până la urmă are, merge mână în mână cu alte fenomene extreme, de exemplu um, nivelul foarte mare de precipitații. Cred că există puține subiecte în care opiniile sunt atât de diverse în Comisia Agrica în legătură cu acest subiect pentru că există colegi care sunt de părere că noi uh, continuăm să acționăm ca până acum și când se ajunge la o catastrofă naturală, uh, care spun, bun, dacă apare o situație uh, de dezastru natural, primim bani de la Uniunea Europeană și se compensează pierderile. Și există alți colegi care doresc până la urmă să aibă o altă optică să ne reorientăm politicile pentru a evita catastrofele. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, câteva considerații pe care trebuie să le avem în vedere, și anume faptul că avem secetă în prima parte a anului, s am avut secetă în prima parte a anului când foarte greu s-a putut însămânța, iar din păcate am avut ploi care nu ne-a permis să facem recolta la timp, dacă mă refer la grâu sau producerea furajelor. Și de aceea, domnule ministru, uh, domnule director, uh, ar trebui în mod normal gândite mecanisme la care să fie puse la dispoziția fermierilor, care să le permită procurarea din timp a furajelor, iar ceea ce spunea o colegă mai devreme, și anume o plată mai devreme pentru uh, uh, a plăților directe poate să fie o soluție pentru fermieri, astfel încât aceștia, repet, să poată să-și procure furajele din, uh, din timp. Mulțumesc! Pan poseł hoitoma. Yes, thank you very much, uh, Chair. Hoitoma. Domnul Hoitoma. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Așa cum au spus câțiva colegi, Instrumentele de gestionare sunt foarte, a riscului sunt foarte importante și sper că vom putea avea astfel de instrumente curând. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe um, Elementele comune ale politicii agricole comune, dar ce ne arată această secetă este că uh, e nevoie și de reguli, dar și de anumită flexibilitate. Um, îmi place ce a făcut DJ Agri pentru a introduce mai multă flexibilitate, dar sunt foarte multe norme de care este răspunzătoare uh, DG Envy. De exemplu, în perioada în care se poate folosi uh, compostul organic este o perioadă foarte fixă, dar uh, sezonul um, diferă foarte mult uh, din cauza secetelor și din cauza ploilor. Deci, acest, aceste îngrășăminte organice se pot aplica pe o perioadă mai lungă de timp. Pe urmă, sezonul de um, recoltare este și el diferit și sezonul de însămânțare. Deci, de aceea este nevoie de mai multă flexibilitate și sper că va fi și mai multă claritate astfel. Și mai repede, mulțumesc, uh, doamna Măghenes. Mulțumesc. Aș vrea, într-adevăr, să recunosc faptul că Comisia a răspuns în mod eficient la această situație climatică, care are diferențe de la o regiune la alta. De exemplu, și într-o țară mică precum Irlanda există foarte mari diferențe regionale. Întrebarea mea are legătură cu consecințele pe termen lung ați făcut o evaluare a disponibilității uh, furajului în Uniunea Europeană și în Europa peste tot, pentru că se vorbește foarte mult despre importarea, de importul de furaj, dar vrem să știm de unde se va face acest uh, import. Și uh, Uh, mai mult uh, de atât, uh, nu cred că vor fi foarte bine privite prețurile, prețurile crescute pentru diferite produse agricole. Însă, aceste aspecte au de-a face cu o previziune pe termen lung. Dacă aceste condiții extreme devin obișnuite, atunci trebuie să găsim răspunsuri foarte clare, inclusiv prin reforma PAC. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Această situație ne demonstrează faptul că agricultura este principala victimă a încălzirii globale și demonstrează importanța unor instrumente de gestionare a riscului pe care noi trebuie să le punem în aplicare mai bine în următoarea perioadă a politicii agricole comune. Comisia face tot ceea ce îi stă în putință pentru a rezolva această problemă și pentru a veni în ajutorul anumitor state membre. Eu aș avea două întrebări. E o problemă care s-a extins um, la foarte multe state membre și țara din care vin eu um, a suferit de pe urma acestui uh, fenomen. Și uh, știu că Comisia este în contact cu toate statele membre pentru a avea o evaluare completă până la 31 august. Dacă acest raport la care lucrați Vreau să știu dacă acest raport la care lucrați ar putea fi un punct de plecare pentru uh, măsurile pe care vreți să le uh, implementați, măsurile de sprijin. Domnul Flanagan, eu nu mă um, nu cred că în ultimii patru ani am văzut uh, o dezbatere mai animată ca acum și cred că este un motiv pentru care se întâmplă acest lucru și anume faptul că acest fenomen a afectat pe toată lumea în Europa și pe toată lumea de aici și știm cu toții că trebuie să încercăm să vorbim și să găsim măsuri pentru a combate acest fenomen și um, ni se solicită o reacție, deci este foarte clar că trebuie să facem ceva pe termen scurt și pe termen lung. Deci întrebarea pe care o am pentru comisie este următoarea următoarea. Propunerile dumneavoastră um, cu privire la PAC. Deci dacă propunerile pe care le-ați făcut cu privire la PAC deja ar fi aplicate, ce s-ar schimba în viteza de reacție când vine vorba de sprijinul pentru statele membre? Și mai mult de atât, am o întrebare cu privire la cum s-ar schimba situația pe termen lung. Uh, privind uh, agricultura și uh, silvicultura. Ce plan aveți ca să îmbunătățiți situația? Doamna Goșevska. Domnule președinte, vin din Polonia și aproape 100 de comunități rurale au fost afectate de către secetă au existat de asemenea furtuni distrugătoare. Ieri Comisia pentru Buget uh, a decis să se facă plăți în valoare de 12 eh, milioane eh, de euro, dar eh, din momentul catastrofelor a trecut aproape un an și aceste comunități nu au reușit să se refacă în uh, baza articolului 221 din 2013, guvernul a făcut o solicitare comisiei iar Comisia uh, a luat oare uh, decizii deja în legătură cu această solicitare din Polonia sau nu? Trebuie poate să mai așteptăm încă un an? De ce bani vom dispune? Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, situația este foarte dramatică. De unde am venit eu, problema nu a fost seceta, ci faptul că a plouat prea mult. De unde uh, Eh, vin eu, eh, vine și domnul eh, Flanagan și poate să ne spună că a plouat foarte mult din mai până în iulie și fermierii nu au putut, nu au putut să însămânțeze, nu au putut nici să pregătească terenul. Eu cred că dacă condițiile regionale sunt permit, trebuie să asigurăm și noi flexibilitate. Nu ar trebui să uh, impunem de aici o anumită dată sau alta pentru o anumită procedură, pentru că o, a, condițiile diferă foarte mult de la un an la altul. Eu nu mi-aduc aminte să fi plouat la fel de mult anul trecut ca anul acesta. Și uh, o măsură universală nu cred că se poate aplica la toate regiunile din Europa. Deci avem nevoie de flexibilitate. Și, uh, într-adevăr, a fost o problemă serioasă cu furajele uh, iarna aceasta aceasta, dar um, cred că au fost și probleme mai grave. Domnul Azum. Am citit săptămâna trecută un articol în Le Monde și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre acesta se vorbește despre deblocarea a 340 de milioane de euro pentru a compensa agricultorii după patru luni de secetă. Daunele au fost uh, evaluate la 680 uh, de miliarde de euro și foarte multe exploatații agricole au fost uh, afectate. Nici Franța nu a scăpat. Germania și Suedia deja au lansat propriul plan de sprijin fără să se consulte cu vecinii. Deci, în întrebarea este următoarea. Comisia dorește să lase fiecare stat membru în parte să-și gestioneze propria criză așa cum vrea, așa cum crede de cuvință. Mulțumesc! Mulțumim! Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc! Voi începe prin a răspunde la câteva dintre întrebările, întrebările concrete pe care le-ați pus. În primul rând, care ar fi fost situația dacă am fi aplicat deja propunerea actuală pentru politica agricolă comună? Cred că posibilitatea de a reacționa mai, uh, ar fi fost uh, mai degrabă a statelor membre. Acestea ar fi avut mai multă flexibilitate și nu ar fi trebuit să ceară o decizie de la Bruxelles, să ceară o derogare pentru perioada de 8 săptămâni și cred că agricultorii ar fi putut să ia mai multe măsuri și să se organizeze astfel încât uh, să răspundă așa cum trebuie pentru situația în care se găseau. Deci, dacă mergem mai departe cu această propunere, agricultorii se vor putea adapta la situația de pe teren și noi nu va trebui să fixăm toate elementele la Bruxelles și nici nu va trebui să trecem printr-o procedură cronofagă și care implică consultări în diverse comisii, comisii ca să schimbăm toate aceste elemente decise la nivelul Uniunii Europene. Domnul Danten a uh, pus pus sub semnul întrebării viteza de reacție a Comisiei. Eu pot să vă spun că am monitorizat de la bun început situația și că am luat o decizie cât de repede cu putință. Însă, am avut nevoie de o sesizare din partea statelor membre. Trebuie ca statele membre să ne spună avem o problemă și avem următoarea solicitare, pentru că nu putem să facem o derogare generală. Derogăm de la măsuri care se ocupă și de mediu și de schimbările climatice. Deci, în același timp trebuie să ne asigurăm că ne atingem obiectivele în ceea ce privește uh, încălzirea globală, pentru că aceasta ne afectează din ce în ce mai mult. Deci cred că pe viitor trebuie să fim foarte precauți când vine vorba de măsurile pe care le introducem prin PAC și să ne asigurăm că protejăm cu toții mediul înconjurător și că limităm efectele încălzirii globale. S-a pus o întrebare foarte concretă, într-adevăr, cu privire la stocul de furaje. Am evaluat stocul de furaje și vă putem asigura că avem deocamdată suficiente furaje în Europa. Din fericire, se acumulaseră câteva rezerve de furaje în anii precedenți, așa că deocamdată nu suntem expuși niciunui risc de indisponibilitate. Uh, trebuie să fim de asemenea reactivi și proactivi și dacă vrem să facem acest lucru, cred că trebuie să-i oferim politicii agricole comune mai multe instrumente care să-i permită să gestioneze riscurile. Cred că Trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri au instrumentele necesare pentru a se proteja pe ei înșiși în primul rând. De aceea, vrem să folosim mai multe instrumente de gestionare a riscului. Până acum ne-am descurcat foarte bine din acest punct de vedere. Trebuie să convingem agricultorii și administrațiile că au nevoie de aceste instrumente. Dacă ar fi existat niște fonduri mutuale, de exemplu, undeva, um, Uh, puse uh, cap la cap de crescătorii de animale. Cred că aceștia ar fi putut să beneficieze de aceste fonduri și ar fi putut uh, să facă față lipsei de finanțare. De aceea considerăm că instrumentul de stabilizare a veniturilor și alte instrumente vor fi foarte importante, însă în viitorul politicii agricole comune trebuie să ținem cont de aspectele de mediu și de climă. Cred că în această, din această dezbatere este foarte clar că trebuie să facem ceva în acest sens și că trebuie să promovăm sistemele care sunt în avantajul um, mediului înconjurător uh, și reușesc să combată încălzirea globală. Când vine vorba de reacția Comisiei, deja statele membre au foarte multe pârghi. Cred că um, în bilateral cu statele membre am avut foarte multe discuții de clarificare și de informare și în tot acest timp le-am spus statelor membre, aveți foarte multe instrumente, folosiți-vă. De exemplu, declarația de forță majoră. Dacă um, un agricultor sesizează agenția de plată că se găsește într-o situație de forță majoră, acesta va face obiectul unei derogări de la sancțiuni. Însă trebuie ca agenția să fie informată. Acum vrem să scoatem această obligație individuală a agricultorilor să um, sesizeze forța majoră. Deci, uh, ace- fermierii dintr-o regiune pot să invoce forța majoră în colectiv și atunci uh, aceștia uh, nu vor mai trebui să plătească sancțiunile la nivelul regiunii respective. Deci am încercat să clarificăm foarte mult aceste lucruri în bilateral cu statele membre. Dar ceea ce am vrut noi a fost în primul rând să le permitem agricultorilor să producă mai mult furaj și să le permitem acest lucru respectând condițiile de înverzire. Am vrut de asemenea să le oferim mai multă flexibilitate în ceea ce privește rotația culturilor, să le oferim mai multă flexibilitate pentru că aceștia nu vor avea suficient timp uh, pentru a cultiva o singură cultură în loc de o combinație de culturi care se cere acum prin legislație. Uh, sau uh, pentru a cultiva um, culturile intermediare. Deci, asta am încercat să facem uh, și cred că am reușit să reacționăm destul de rapid în ceea ce privește procedura și suntem încrezători că putem uh, să oferim aceste instrumente înainte de a doua derogare, pentru că prima deja a fost adoptată și apoi să creștem și cuantumul avansurilor. Am fost întrebați dacă am evaluat situația, da, Comisia este în contact permanent cu statele membre. Mâine este termenul limită pentru ca toate statele membre să ne trimită informații actualizate cu privire la impact. Deci, în baza informațiilor colectate de la statele membre, vom evalua situația și vom vedea dacă trebuie să mai luăm și alte măsuri și, desigur, vă vom ține și pe dumneavoastră la curent. Mulțumesc foarte mult. Există și alți colegi care așteaptă răspunsuri. Nu este vorba doar de o urgentare a plăților directe care ar fi necesară, ci și de suplimentarea fondurilor dacă este nevoie. Pentru că bugetele statelor membre sunt supra-solicitate datorită sprijinirii agricultorilor. Da, mulțumesc. Răs Răspunsul la întrebarea mea uh, nu uh, a venit. Spuneați că statul poate să declare uh, situație de forță majoră și atunci nu se mai aplică anumite cerințe. Dar poate oare fermierul care a încheiat un contract în ce privește nivelul recoltei sale are posibilitatea, datorită unor condiții de forță majoră, să nu-și respecte contractul? Uh, pentru că de la el până la urmă uh, partenerul de contract are așteptări de respectare a cerințelor. Vă rog foarte mult să adresați această întrebare și în scris. Domnul Des, încă o dată. Mai am și o întrebare concretă. Fi multe întreprinderi uh, bio uh, nu dispun de suficiente furaje Există încă produse bio? Există uh, aici uh, reglementări specifice? One minute, please. Un minut, vă rog. Întrebarea legată de finanțări suplimentare din partea Comisiei nu vă pot răspunde, voi întreba pe comisar fi, dacă fermierii vor fi exceptați de obligați, vor, pot fi exceptați de obligațiile legate de plățile în cadrul PAC, dar dacă au încheiat contracte private, lucrurile trebuie să fie rezolvate până la urmă în cadrul convențiilor, nu, nu ține de PAC până la urmă problema. În ce privește fermele organice, ele pot beneficia de anumite derogări, um, pot primi um, sume um, mai mari în avans. Iar în ce privește obligațiile de greening, ele de asemenea pot să fie exceptate în anumite uh, situații. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy panu dyrektorowi. Mulțumesc foarte mult uh, domnului director, reprezentant al Comisiei, secretariatul uh, va organiza și uh, pe viitor consultări iar dacă aveți nelămuriri în continuare în ce privește competitivitatea între fermieri pe plan european, puteți să vă adresați de asemenea cu uh, întrebări. Nu e vorba de 500 sau de 700 de milioane de euro, cifrele sunt de multe ori uh, Ehm, și mai mari și depășesc uh, capacitățile bugetele naționale și cred că președintele Comisiei Europene până la urmă va trebui uh, să se implice în luarea unor decizii. Poate vom putea primi și alte informații din partea Comisiei. Dacă aveți reacții din partea uh, statelor, din care veniți, poate putem solicita informații suplimentare și în cadrul sesiunilor plenare. Oricum, rămân în legătură cu coordonatorii. Vă mulțumim, domnule director, ați avut o zi grea. Sper să vă refaceți cât mai repede. Vă mulțumim pentru prezența în comisia noastră astăzi. Iar Acum uh, trecem mai departe în ordinea noastră de zi. przechodzimy do punktu 18, bo Punctul 18 Domnule Agniu, programul pentru politica de mediu și climă cu siguranță veți reuși să ne puneți în temă. Da, este într-adevăr o zi mare pentru mine, pentru că este și ziua mea de naștere. Și uh, nu am uh, participat până acum la alte sărbătoriri ale zilei mele de naștere, în care majoritatea uh, participanților nu urează neapărat o zi bună. Dar uh, să știți că sunt conștiente problemele și schimbările climatice care s-au petrecut în ultimele zeci de mii de ani în uh, Europa. Da, uh, uh, și uh, oamenii și fermierii poate ar putea avea un impact asupra îmbunătățirii stării vremii. Știți că verzii principal sunt cei care susțin asemenea lucruri. Eu cred că se lansează uh, acest nou concept uh, de încălzire globală datorită factorului uman. Dar știți că încă uh, din 77 s-a publicat o carte în legătură cu o nouă epocă glaciară care urmează. Și se spune, pe de altă parte, că pe termen de 30 de ani în Marea Britanie va fi o climă mediteraneană și va crește nivelul mărilor. Am încercat să mă adaptez la un climat mediteranean dar uh, știți că uh, până la urmă um, uh, au apărut probleme în agricultură, fie pentru că primăvara a întârziat să vină, fie pentru că um, în toamnă nu a mai avut clima um, obișnuită. Dar au trecut în au trecut ce 30 de ani uh, care erau preziși și până la urmă nu uh, s-a produs acea schimbare climatică, pentru că uh, au fost câteva ierni foarte friguroase cu înghețuri care mi-au afectat agricultura și până la urmă să știți că și am primit și e-mail-uri Um, din partea unor oameni de știință care au uh, spus că statisticile au fost uh, manipulate conform unei agende politice. Știți și filmul lui Al Gore legat de schimbările climatice. Uh, care uh, făcea diverse uh, predicții, dar până la urmă mm, era vorba de un inginer care avea interesat în utilizarea anumitor surse energetice și um, se pune accentul pe uh, poluarea prin uh, dioxid de carbon, uh, ignorându-se alți factori. Bun, păi și asta poate fi până la urmă o implicare a factorului uman în aceste informații. Să știți că până la se spunea că um, cele mai mari concentrații de bioxid de carbon s-au găsit deasupra ecuatorului și a pădurilor tropicale, în care uh, până la urmă activitatea industrială umană era minimalistă. Deci, um, iată um, ce uh, probleme uh, apar. Eu cred că trebuie să ne întrebăm uh, cum putem îmbunătăți uh, climatul uh, global. Printr-o reducere a bioxidului de carbon, dacă vor scădea acest nivel, s-ar putea întâmpla până la urmă ca pădurile să aibă de suferit și există și un nou uh, produs aici care ni se propune, un fel de uh, convertor uh, al. Iată, Aici este vorba până la urmă și de suspendarea utilizării telefoniei mobile. Da, Aici, până la urmă, prin propunerea făcută, un gaz cu efect de seră nu este, este convertit în alte două tipuri de uh, gaze cu efect de seră. Deci, uh, eu cred că uh, dacă uh, ne gândim și la uh, măsuri de uh, bunăstare a animalelor, uh, Cred că uh, nu ajungem decât la articole uh, pentru uh, publicațiile tabloide. Eu cred că multe din proiectele care par a fi serioase nu vor rezolva problemele. Eu cred că trebuie să avem bugetele necesare pentru a stimula până la urmă activitatea în agricultură atât a fermierilor cât și a crescătorilor și să nu mai ținem seamă doar de lobbyiștii din partea verzilor cu propunerile pe care le fac. Trebuie să ne adaptăm la schimbările climatice, deci trebuie să dovedim că suntem capabili să facem față ținând pasul cu aceste schimbări. Pentru că ă, fermierii nu trebuie să-și reducă activitatea agricolă pentru a îmbunătăți starea vremii pe glob. Mulțumesc foarte mult. Pani poseł Schreier. Doamna Schreier. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz pentru viitorul buget. Aici Comisia ne propune un program uh, pentru protecția mediului înconjurător este vorba de 45 de miliarde de euro la dispoziție pentru perioada 2021-2027. Noi nu vom merge atât de departe cum propune raportorul la nivelul grupului PPE. Trebuie să facem economii atât în domeniul agriculturii cât și în domeniul pescuitului, iar această majorare cu 60% ar fi exagerată. Întrebăm Comisia care este rațiunea pentru a propune o asemenea majorare, pentru că aici este vorba despre directiva pentru habitat. Și um, um, multe sarcini sunt pe uh, umărul fermierilor din acest punct de vedere. Uh, sigur, s-ar putea întâmpla să vină și o nouă perioadă de glaciațiune, dar oamenii de știință nu mizează pe o asemenea evoluție. Deci, uh, eu cred că trebuie să discutăm lucrurile. Este vorba totuși de un impact asupra schimbărilor climatice a activității umane. Și Tocmai de aceea grupul PPE dorește să uh, susțină programele uh, propunerea comisiei este binevenită, dar poate că trebuie să fie mai adecvate necesităților cetățenilor um, cetățenii ca și uh, fermierii trebuie să fie implicați în elaborarea acestor programe. Uh, să ne gândim la ceea ce propune programul Natura 2000, dar uh, Ehm, cred că diferențele sunt foarte mari de la un stat la altul. La o diferență de 20 de kilometri, ehm, situațiile sunt foarte diferite. Ehm, domnule președinte, propunerea comisiei cred că este binevenită fondurile pentru uh, uh, mediul înconjurător sunt uh, corecte, dar uh, sunt insuficiente. Fermierii trebuie să poată să se pronunțe și ei și uh, trebuie să fie într-un fel stimula, stimulați să nu folosească îngrășăminte chimice. Iar în ce privește uh, problematica legată de uh, reducerea emisiilor de bioxid de carbon, eu cred că sunt prea puțin ambițioase. Domnule președinte, mă opresc aici. Cred că este nevoie să ne îmbunătățim eforturile pentru a proteja clima. Raportorii din umbră dispun de câte două minute pentru intervenția lor. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că îmi acordați ceva mai mult timp noi, socialdemocrații, împreună cu Verzii, pe 21 iunie, în Comisia Agri, am protestat în legătură cu ideea ca domnul Agnew să devină raportor pentru programul LIFE din păcate s-a impus uh, o majoritate conservatoare. Vedeți acum din ceea ce ne-a expus câtă dreptate am avut noi uh, să nu îi acordăm un raport uh, într-o problemă atât de importantă, pentru că rezultatul a fost concludent. Eu cred că și Eh, ieri deja presa a vorbit. Eh, a fost citat un cercetător eh, britanic și se afirma că în legătură cu afirmațiile domnului Agnew, până și dinozaurii ar roșii. Se spune că în perioada 2021 până în 2027 ar trebui ca 5,4 miliarde euro să fie la dispoziția diverselor programe. Comisia Agri ratează șansa de a avea o poziție serioasă vis-a-vis -vis de riscul schimbărilor climatice. Domnul Agnew afirmă că efectele activității umane asupra modificărilor în ce privește concentrația de bioxid de carbon ar fi nesemnificative. Tocmai de aceea nu trebuie să avem programe de reducere a gazelor cu efect de seră. Nu va sprijini acele programe. Deci orice efort de a încetini schimbările și încălzirea globală, domnul Agnew le consideră a fi uh, prostii și lipsite de sens și se referă la un studiu din anul 2003 a doi uh, uh, oameni de știință, un geolog și un astrofizician. Domnule Agniu, e ziua dumneavoastră de naștere. Eu vă doresc toate cele bune, dar în orașul Potsdam, din care provine, există un institut specializat în cercetarea schimbărilor climatice, iar concluzia acestor oameni uh, este de cu totul altă uh, natură decât concluziile dumneavoastră pentru că ceea ce vor menționați dumneavoastră se referă la schimbări climatice care se întindeau pe sute de milioane de ani. Noi vorbim însă de niște schimbări climatice pe care le constatăm la nivelul unor generații succesive experiența bunicilor deja este cu totul alta decât cea a copiilor noștri. Deci nu mă interesează acum cum va arăta planeta peste 100 de miliarde de ani, ci în perioada imediat următoare. Eu salut faptul că programul urmează să fie finanțat cu un plus de 60% pentru că este important ca Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele climatice în următorii 30 de ani, dar ar fi nevoie de 177 de miliarde de euro pe an pentru ca aceste obiective să poată fi atinse și trebuie să fie până la urmă garantată o continuitate a eforturilor și după anul 2020. În uh, solicitările noastre și în a, uh, a, uh, amendamentele noastre vom încerca să îmbunătățim ceea ce ni s-a prezentat astăzi pentru a ajunge la un program live binevenit. Vă mulțumesc foarte mult! Pani posul przekroczyła Pani 4 minuty, ale... Ați uh, obținut 4 minute, ați depășit timpul, dar să mergem mai departe, domnule Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că domnul Agnew de fiecare dată se face de râs în comisia noastră. Este dreptul domniei sale. A primit voturi din partea cetățenilor și cetățenilor din Uniunea Europeană trebuie să-l suportăm, dar poate că și votanții pe viitor se vor gândi cum conferă voturile. Pentru că până la urmă este totuși o responsabilitate pe care o are și nu ar trebui să-și permite să se facă de râs. Dar domnul Agnew a primit acest raport în urma unei majorități a celor care au decis deci și conservatorii și liberalii au votat pentru atribuirea acestui raport domnului Agnew. A fost o greșeală. Îl îndemn pe domnul Albert Des și pe Ulrike um, să se distanțeze concret de acest raport, de aceste teorii tip hocus pocus, de aceste poziții neștiințifice ridicole. Sigur, putem avea puncte de vedere diferite. Există uh, și concluzii diferite ale unor studii științifice, dar acum este vorba de mii de oameni de știință de pe planetă care sunt de părere că emisiile de bioxid de carbon și al gazelor uh, cu efect de seră uh, au un efect negativ asupra climei. Uh, deci să nu închidem ochii față de realitățile științifice pentru că altfel avem o problemă, nu mai suntem credibili în ochii cetățenilor noștri. Iar dacă PPE-ul și uh, liberalii au susținut uh, uh, ca o persoană ca domnul Egniu cu asemenea convingeri să redacteze acest raport, acum măcar trebuie să îndrepte lucrurile și să se distanțeze. na sprawozdanie komisji, opinia komisji zawiera także poprawki. Da, înțeleg. Avizul nostru, după cum știți, va include amendamente și raportorii din umbră aveți dreptul să depuneți amendamente și dacă sunt sfârșite de majoritate, aceasta va fi uh, forma finală a acestui uh, raport. Vinic. Stimate domnule președinte, știți că de obicei în presă nu există mare interes pentru un aviz în uh, comisiile noastre, dar uh, la uh, Radio uh, Austria astăzi deja colegul Weitz a luat poziție față de acest aviz. Vă felicit, domnule Weitz, dar um, Iată un citat din partea domnului Weitz. Dacă începem să contracarăm niște concluzii științifice um, um, prin argumente caragioase, eh, Parlamentul European se discreditează. Susțin și eu punctul dumneavoastră de vedere. Dar eh, acum, eh, în ce privește glifosatul, știți că multe agenții competente l-au susținut și totuși cred că nu au avut dreptate. Deci, Dumneavoastră ne criticați pe noi că domnul Agnew are dreptul să redacteze acest uh, aviz. Dar până la urmă noi suntem democrați aici și el face parte dintr-un grup politic uh, membru al Parlamentului European. Nu putem să ne opunem și să privăm de dreptul de a redacta acest aviz. Noi dispunem de toate mijloacele necesare pentru a configura până până la urmă acest raport. Aș dori să vă prezint și punctul de vedere al unui raportor din umbră care are dreptul să vorbească. Noi uh, este vorba de domnul Federley. Și vreau să vă spun cum vom uh, evalua noi în grupul ALDE uh, acest. Noi salutăm propunerea comisiei, suntem foarte mulțumiți pentru că noi sperăm că prin acest program live să devină posibil să uh, acoperim uh, un gol între uh, sumele mari uh, puse la dispoziție pentru cercetare și activitățile de mai mici dimensiuni care necesitau o finanțare. În ce privește punctul de vedere al raportorului, domnul îi spune că nu suntem de acord ca uh, acele categorii care au fost propuse de către comisie să fie șubrezite. Uh, noi ne dorim acum ca, uh, mai ales în contextul uh, acestei veri foarte secetoase să găsim soluții pentru a pune în aplicare acordul de la Paris al conferinței pentru mediu, pentru că planeta trebuie să fie protejată. Respingem punctul de vedere al raportorului pentru aviz și vom înainta um, propunerile noastre de amendare. Mulțumesc foarte mult. Ei rog pe toți cei care mai intervin să se rezume la un minut. Domnul Andriu, vă mulțumesc, domnule președinte. În formulă se spune, în primul rând, vă mulțumesc, felicit raportor și mai devreme, dar aici nici nu vreau să-i mulțumesc, nici vreau să felicit pe raportor. Ce să mai, mai clar de atât nu puteam să spun. Uh, se discreditează nu numai pe uh, dumnealui însuși, dar fragilizează și discreditează într-un moment de fragilitate al Uniunii Europene, Comisia de Agricultură a Parlamentului European și vă discreditează și pe dumneavoastră ca președinte al acestei comisii. Cred că trebuie să măsurăm uh, ce e în joc aici și Comisia pentru Mediu trebuie să fie um, raportul aici și chiar nu e de bun augur să auzim ce am auzit mai devreme în raport cum să spunem că se menționează respectarea, că se elimină um, mențiunea de respectarea acordului de la Paris. Nu știu, cred că mm, nici nu trebuie să intru atât de mult în dosar, pentru că sunt atât de multe inepții. Uh, trebuie doar să vedem ce s-a întâmplat vara aceasta în Suedia și peste tot, nu o să o iau de la capăt cu ce am discutat astăzi, cum să spui tocmai uh, ce s-a elaborat în acest raport, în aceste condiții. E periculos, trebuie să fim vigilenți. Uh, este, mm, cred, o intrare într-o categorie foarte periculoasă. Domnul Caputo. Eh, președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt uh, în totalitate de acord cu domnul Agnew, care spune că activitatea oamenilor nu are nimic de a face cu emisiile de dioxid de carbon. Ba chiar um, mă opun acestei păreri, de aceea voi uh, transmite câteva amendamente uh, pentru, și aici mă refer în special la amendamentele 4, 5, 11, 19, 21 și așa mai departe. În ceea ce privește grupul care se ocupa de programul LIFE, salut propunerea comisiei care a confirmat că acest program va continua și în următorul CFM și a recunoscut valoarea adăugată pe care a generat-o. Până acum s-a vorbit despre secetă și de alte probleme. Colegul uh, nostru nu aprobă creșterea de buget de 60% pentru LIFE prevăzută în CFM-ul următor. Această creștere bugetară este însă foarte importantă pentru că corespunde altor programe care pot fi finanțate prin LIFE, de exemplu transferul către o energie curată, care va permite finanțarea unor programe care în cadrul CFM-ului actual intră în orizont 2020. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar mai trebuie să îmi prelungesc intervenția, pentru că deja de două zile nu discutăm nimic, pentru că faptul că ne obligăm obligația eh, să avem o intervenție de 30 de, minu- de secunde nu ne ajută să ne explicăm conceptele. Cred că e important să ne concentrăm pe calitatea proiectelor și să evităm prealocări obligatorii pe baze geografice, astfel încât să asigurăm o, un echilibru. Salută simplificarea acestor programe, dar cred că există riscul um, ca foarte multe aspecte să fie lăsate în baza actelor delegate. Mulțumesc! Domnul Brannan, cu microfon. Cu microfon. Cu microfon. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, eu am o bucată de lemn la mine în birou și de dimineață am întrebat uh, um, lemnul uh, um, de dimineață ce înseamnă schimbările climatice și uh, Um, Blana mi-a spus uh, schimbările climatice cunoscute și ca um, încălzire globală se referă la creșterea medie a temperaturilor um, ca, uh, pământului ca urmare a utilizării combustibilului fosil care rezultă în, în emisii de dioxid de carbon. Și mai, de, mai departe am întrebat Blana dar e reală schimbarea climatică și aceasta mi-a spus există un acord larg în, în um, comunitatea științifică că aceasta este adevărată, că într-adevăr are loc și că este ca urmare a activității umane. Și am mai adresat uh, blanei mele încă o întrebare. Care sunt schi- uh, cauzele schimbărilor climatice? Și mi s-a răspuns foarte clar. Principala cauza este um, arderea de combustibil fosil, cum ar fi uh, cărbunele, uh, care duc la eliminarea de emisii uh, în atmosferă, cum ar fi uh, dioxid de carbon, dar și alte activități, cum ar fi despădurile, contribuie și acestea. Deci, ca încheiere, când e vorba de schimbările climatice, eu sunt de acord cu, uh, black, cu plana mea și nu sunt de acord cu UKIP. Uh, Pan poseł Hausling.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 lăsați impresia că există o dinamică și că ne vine rândul fiecăruia să redactăm un uh, raport important. Nu așa stau lucrurile. Dumneavoastră și Albert Des sunteți vinovați de faptul că în legătură cu un raport atât de important ne facem de râs în calitate de membri ai comisiei. Trimitem avizul și Comisiei pentru Mediu. Mai rău nu se poate. Dar după aceea să mă faceți legătura și cu discuția legată de glifosat, îi jignim pe toți oamenii care se ocupă de problema glifosatului. Deci, plusați în felul acesta. Dar am ascultat și punctul de vedere al PPE-ului și m-am mirat că în legătură cu anumite puncte ați putea să fiți de acord. Există oare vreo complicitate secretă cu domnul Agnew? Pentru că Domnul uh, Des um, mm, pare a fi și el convins că schimbările climatice nu sunt produse de oameni și că cei care vorbesc despre schimbări climatice nu vor decât să stârnească panică. Deci oare există și alte legături ascunse între dumneavoastră? Deci, cum spuneam, în calitate de comisie agri, nimeni nu ne va mai lua în serios dacă vom trimite altor comisii acest aviz al domnului Agnew. Nici nu putem să avem vreun răspuns la uh, prezentarea pe care a făcut-o. Deci, ar trebui să ne gândim uh, serios la programul live și să uh, ajungem la concluzia că am uh, găsit uh, raportorul nepotrivit, am putea schimba lucrurile și ar fi în folosul tuturor. Pan poseł Agniu otrzymał poważnego partnera. Domnul Agniu văd că și-a găsit un uh, partener demn în discuție, domnul Trump. Dar acum acum, cuvântul nu Da. Mulțumesc, domnule președinte susțin și eu spusele lui Ulrike Müller. Trebuie să înțelegem că suntem uh, o comisie care se bazează pe niște reguli democratice. Iar uh, acest raport, dacă avem contraargumente, poate fi îmbunătățit. Eu, de când sunt membru al Parlamentului, uh, susțin cu plăcere ideea să economisim resursele. Deci, uh, uh, sigur, acest coleg poate acum să se înșele uh, dar știți că, că în mevul mediu niște cercetători din Austria au constatat că era conținutul de bioxid de carbon de șase ori mai mare decât acum ce se întâmplase. Um, um, de Rode a descoperit o insulă pe care a numit-o insula verde, Greenland și a cultivat acolo timp de 200 de uh, ani uh, cereale și uh, acolo um, în luna martie deja cireșele erau coapte. Deci cu în Uh, evul Mediu, uh, Dunărea, uh, era doar un pârâiaș, de aceea s-a construit doar un mic pod de piatră peste Dunăre. În războiul de 30 de ani a existat o mică perioadă glaciară. Deci, în anii 60 de ani, în anii 70 de ani, am constatat că oamenii de știință uh, prognozau uh, o următoare perioadă glaciară. Ce s-a întâmplat cu acea perioadă? Deci iată că există puncte de vedere diferite ale oamenilor de știință. Eu uh, nu cred neapărat în concluziile cercetătorilor de la Potsdam. Domnul Flanagan. Un microfon. Um, I think mankind's uh, influence influența omului asupra schimbărilor climatice este de netăgăduit, dar să numești uh, pe cineva prost, până la urmă, depinde foarte mult. E în joc viitorul copiilor mei și e important să fii și consecvent, mai ales comisia trebuie să fie consecventă. Cred că trebuie să, scădem, că, să creștem uh, contribuțiile aici, pentru că altfel cumva facem o gaură într-o găleată, pe de altă parte încercăm să o umplem, pentru că dăm bani pentru live, dar pe de altă parte creăm situații în care oamenii din Spania pot să-și vândă portocale în Statele Unite prin acorduri comerciale unii uh, au numit asta o complementaritate relativă. S-au abuzat mult de limba engleză de multe ori, dar cineva de la comisie poate să ne spună de ce fac o gaură în găleată pe care în același timp încearcă să o umple? Mulțumim. Nu mai avem mult timp. Domnul Nicholson. Vă mulțumesc, domnule președinte. vreau să vă spun că toată lumea are dreptul la o părere. Nu poți să fii democrat așa numai când îți convine. Trebuie să le spun socialiștilor și verzilor. Ieri la coordonator, când s-a pus problema uh, dreptului uh, unei persoane uh, să, din legatul unii să vorbească uh, la audieri uh, sau să participe. Aceștia sunt oamenii care interpretează democrația așa cum vor ei și cred că toată lumea trebuie să se întrebe pe de-o parte, eu îl felicit pe domnul Agnew pentru aniversarea dumnealui de astăzi, îi urez la mulți ani, dar, uh, și, cum spuneam, toată lumea are dreptul la o părere și, așa cum a spus, domnule președinte, așa funcționează comisia aceasta. Toată lumea are drepturi egale să depună uh, un amendament, să modifice acest raport și să spună clar care va fi până la urmă rezultatul pe care le vom uh, vota noi în această um, comisie peste, nu știu, șase săptămâni sau când se va întâmpla. Așa funcționează comisia aceasta, așa a funcționat dintotdeauna de când mă știu eu aici. Eu cred că ambele părți din această dezbatere au o poziție destul de extremă și poate doar cu vârsta, mai ales că eu am una înaintată, e bine, odată cu vârsta am ajuns și eu la concluzia că așa când treci prin viață, ai impresia că nu e scurtă viața, dar de fapt e foarte scurtă. Trebuie să ne uităm la ce au făcut strămoșii noștri și noi avem uh, datoria să le dăm uh, generațiilor viitoare o lume într-o situație cel puțin la fel de bună cu cea pe care am moștenit-o. Și noi trebuie să facem asta din toate părțile, mm, indiferent de ce poziție am fi. Mulțumesc. Domnul Santos. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, nu mă așteptam să intervină acum referitor la cele spuse de domnul Agnew. Da, sunt interesante spusele lui, dar ce ne comunică el este un fel de moarte anunțată și asta din partea unui om politic care totuși poate să contribuie la uh, inversarea proceselor biofizice, deci trebuie totuși să treacă totul printr-o guvernanță bună și complet diferită. Pentru că trecem cumva într-o eră nouă și trebuie să se constate că uh, planeta s-a schimbat ca urmare a intervenției omului. E adevărat că există diferențe uh, foarte ușor de observat, dar, uh, care s-au constatat în evoluția planetei, dar este prima oară când se constată că este vorba de mâna omului care aduce aceste schimbări. Uh, deja am trecut uh, peste mai multe etape. Uh, unele uh, se referă la diversitatea genetică, altele la uh, schimbările climatice, uh, și la sistemul fizic. Dacă nu avem un nou sistem nou de guvernanță, atunci este o moarte inevitabilă, o moarte anunțată cu care ne confruntăm. Doamna Kadenbach. Mulțumesc. Cred că domnul Agnew nu ne-a surprins pe nici unul dintre noi astăzi. M-a surprins doar momentul în care domnul Agnew a fost desemnat Uh, raportor. Poziția domnului Des o cunoaștem, deci el poate fi până la urmă uh, protejatul domnului Des. Dar mă mir că restul colegilor din PPE uh, Susțin uh, până la urmă uh, faptul că domnul Agnew a devenit raportor și regret foarte mult pentru că eu sunt membră a Comisiei Agri și membră a Comisiei pentru Mediu. Eu găsesc că acest această comisie agri este una dintre cele mai importante, inclusiv în ce privește impactul agriculturii asupra mediului înconjurător și tocmai de aceea prin politica noastră în domeniul agrar, uh, trebuie să creăm uh, șanse de viitor generațiilor uh, copiilor și nepoților noștri de a supraviețui în condiții uh, climatice corecte. Iar această șansă, până la urmă, o ratăm dacă ne prezentăm cu avizul domnului Agnew. pani pracuje w tych obu komisjach, bo to jest dla nas ważne. Mulțumesc. Mă bucur să aud că lucrați la ambele comisii. E bine și pentru noi și așteptăm uh, amendamentele. Doamna McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, domnule raportor, n-am fost uh, prezentă la, când am făcut prezentarea. Se pare că am ratat un moment deosebit. Va trebui să mă uit, dar cred că temperatura din sala aceasta este foarte ridicată. Nu știu dacă mi-a observat cineva. Poate că se începe, ar trebui să începem de la noi din o gradă să luăm niște măsuri. Sunt o mare Uh, suportarea programului LIFE, uh, este foarte bun pentru mici agricultori uh, și um, um, mai ales pentru cei care se ocupă de un peisaj foarte delicat. Și cred că um, e de asemenea important să lucrăm la acțiunile de climă. Am avut discuții foarte lungi și la punctul anterior. Nu, pe mine nu mă preocupă atât de mult uh, opiniile domnului uh, Agniu, pentru că s-ar putea să nu mai fie printre noi multă vreme, dar uh, cred că această comisie poate să facă acest raport să fie unul valoros pentru Uniunea Europeană și cred că și Regatul Unit va continua să aibă programe de acest fel, pentru că uh, în mare parte guvernul britanic consideră că există o problemă legată de schimbările climatice. Și, în plus, când e vorba de limitările sistemelor noastre um, alimentare, de cele mai multe ori, um, um, probleme pe care le vedem um, între comisia noastră și CAMV se le leagă de faptul că aceste limitări vin din natură și trebuie să le permitem uh, agricultorilor să primească recompense și în viitoarea uh, politică PAC. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, că mi-ați zâmbit și că nu mi-ați aruncat ciocanul să mă opriți. Da, uh, zâmbesc, uh, doamnă McGinnis, pentru că, într-adevăr, ați a dat o ocazie grozavă, un moment foarte interesant la noi în comisie. W tej chwili poproszę przedstawiciela komisji, pana Owena, jeśli można prosić o takie skrótowe wystąpienie, to bym... Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Am apreciat foarte mult dacă ați putea fi succint. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Agnew pentru proiectul de raport care vrea să șteargă orice referință la atenuarea schimbărilor climatice și la uh, tranziția către o uh, economie curată um, și o agricultură curată. Uh, de fapt, um, domnul Agnew pare să spună că dioxidul de carbon este unul dintre cei mai buni prieteni ai agriculturii și că programul LIFE um, Uh, trebuie să fie adaptat ca să se pregătească pentru următoarea uh, era glacială despre care se pare că vorbesc oamenii de știință pe care îi cunoașteți dumneavoastră. Uh, vreau să vă spun că în um, știință și în politică se sprijină nevoia de atenuarea schimbărilor climatice. La acordul de la Paris, uh, peste 100 de părți din întreaga lume s-au reunit ca să stabilească o țintă la 2 grade în ceea ce privește creșterea temperaturilor globale și o ambiție să um, se reducă la 1,5 grade în viitor. Deci există o ambiție globală care este sprijinită în lumea politică. În acest context, Uniunea Europeană a produs a propus o reducere de 40% a emisiilor de dioxid de carbon până în 2030. Asta face parte din angajamentele noastre pentru acordul de la Paris și, de fapt, toată legislația care face ca acest lucru să fie posibil s-a adoptat. Iar Parlamentul acesta a fost implicat în acest uh, proces, s-a codecis la partea de um, sistem de comercializare a emisiilor, de um, împărțirea poverii, energie regenerabilă, eficiență energetică și așa mai departe. Uh, o mare parte dintre aceste măsuri deja au fost puse puse în aplicare pentru a se um, pune în aplicare această reducere de 40%. Și după cum știm noi, programul LIFE a fost uh, de succes în ultimii ani, are 25 de ani, a adus cu sine multe idei strălucite și va continua să îmbunătățească și să ducă um, uh, în, pe picioare noi tehnologii pentru ca Uniunea Europeană să-și îndeplinească aceste ținte și pentru a crea locuri de muncă care sunt foarte necesare. Uh, cât despre partea științifică, din câte știu eu, din câte am citit, uh, apariția unei noi ere glaciale sau unei mini-ere glaciale este îndoielnică. Uh, este vorba de un fenomen care a fost um, um, observat și în anii 70 și uh, este pus mult sub semnul uh, întrebării și um, oamenii de știință cred cu convingere că schimbările climatice au loc și sperăm că înainte ca această comisie să voteze acest raport, IPCC, Panelul Internațional pentru Schimbări Climatice, va face o raportare pe 8 octombrie, va prezenta ultimele sale constatări, ultimele sale idei cu privire la ceea ce se întâmplă în lume și cum se poate uh, Um, trata um, schimbarea climatică. Așa că comisia rămâne fermă pe lângă poziția sa um, cu privire la life uh, și consideră că um, chestiunile de mediu, de energie curatică merg mână în mână. Acest program a avut succes și va continua chiar cu buget limitat să aducă măsuri catalitice pentru a promova proiecte mari care să fie încununate de succes în viitor. Vă mulțumesc! Dziękuję, oddaję głos panu Agniu, bardzo proszę. Vă mulțumesc, dau cuvântul domnului Agniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cred că în cei 9 ani de când sunt aici am avut un uh, raportor care să fie așa de uh, sever condamnat. E clar uh, că dețin recordul și sunt foarte mândru eu uh, mi-am propus să le dau tuturor o ocazie să aibă un recul de la ce se întâmplă. V-am dat această ocazie. Acum, dacă o luați sau nu, ține de dumneavoastră. Și eu sunt sigur că majoritatea nu o să profitați de această ocazie, dar acest aviz este acum o declarație oficială, e în anale, e în arhive și uh, când o să fiu eu foarte bătrân, o să fiu foarte încântat să știu că eu am fost autorul și nu mă compar cu Galileo, dar el ă, la un moment dat a fost singurul care spunea că ă, nu soarele se învârte în jurul pământului, ci pământul în jurul soarelei. Așa că succes cu amendamentele dumneavoastră. Eu nu sunt într-o, într-o mentalitate, într-o dispoziție foarte ă, înțelegătoare de compromis și cred că am trezit la viață această comisie așa cum nu s-a făcut niciodată până acum. Niciodată o, o, deci, o discuție despre un aviz a, a fost așa de interesantă ca astăzi. Doamna Schreier, o jumătate de minut. Domnule președinte, am o întrebare concretă pentru comisie. De ce de ce facem uh, economii în altă parte. Vreau să revin uh, numele ppu ului la anumite aspecte. Cred că trebuie să se spună foarte clar că acești, că agricultorii trebuie să poată beneficia de banii aceștia. Trebuie ca în amendamente să venim cu argumente, să ne asigurăm că banii chiar ajung la dezvoltare rurală și la agricultori. Pe mine asta mă interesează. Vă mulțumesc și acum așteptăm răspunsurile. Doamna McGuinness, aveți jumătate de minut. Thank you. Uh, thanks again. Mulțumesc. Îi mulțumesc încă o dată lui John. Știu că atunci când uh, ești raportor, trebuie să fii dispus la compromis, trebuie să iei uh, în calcul părerile celorlalți. Deci sper, sper că ați glumit când ați spus asta, pentru că progresul în Uniunea Europeană se face numai pentru compromis, dar poate pentru că ați votat ca să ieșiți din Uniunea Europeană, atunci această observație a fost făcută intenționat. Mulțumesc. Proszę Państwa, poprawkami. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, cred că putem folosi procedura amendamentelor și putem, prin aceste amendamente, să modificăm până la urmă raportul și sper că raportul modificat se va putea bucura de sprijinul unei majorități parlamentare. Deci acum nu ne rămâne decât să așteptăm amendamentele în conformitate cu procedura. Prezent postaci de raportu na swoją rodzinę. Domnule Agnew, vedeți ce cadou frumos ați primit de ziua dumneavoastră. Oricum, vă dorim la mulți ani toate cele bune. Și vom vedea cum va arăta în cele din urmă acest document. Până la urmă, forma sa finală depinde de noi și știm cu toții acest lucru. Dați-mi voie, deci, să vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere foarte interesantă și foarte animată. Aș dori să-i mulțumesc deja domnului McCarthy pentru că a fost de acord să trecem, uh, domnul Matt Carthy, pentru că a fost de acord să mutăm punctul său pe mm, ordinea de zi a următoarei ședințe. Asta înseamnă că trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. E vorba de instituirea programului spațial al Uniunii și Agenției Uniunii Europene. Raportorul pentru acest, acest aviz este doamna Vautmans. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să fiu foarte succintă. Acest uh, aviz uh, se referă la programul spațial al Uniunii Europene, un program spațial integrat. Cred că trebuie să țină cont de toate activitățile și trebuie să ofere un cadru adecvat pentru uh, o mai mare flexibilitate în investiții. Iată că se prevăd 16 miliarde de euro pentru Galileo, Copernic și pentru alte programe. Pe lângă asta se dorește lansarea unei inițiative suplimentare. Noi, uh, cei de la ALDE, suntem mulțumiți de propunerea Comisiei și pentru că se vorbește aici de o simplificare a tuturor programelor din cadrul programului spațial. În ceea ce privește agricultura, pentru că până la urmă asta ne interesează pe noi, noi utilizăm tot mai mult datele care ne vin prin satelit și prin aplicațiile de observare a Terei pentru a monitoriza activitățile agricole. Deci e vorba de acest control și monitorizare prin satelit. Și în avizul meu, eu spun că ar trebui să introducem o mai mare finanțare pentru Copernic, astfel încât să putem ține cont de noile cerințe ale politicii europene. Iată mm, care este propunerea mea, 2 miliarde în plus pentru Copernic, după părerea mea. Acest, această sumă ar putea corespunde prevederilor pe termen lung pentru programul Copernic și ar putea permite punerea în aplicare a tuturor priorităților indicate de comisie. Așa cum v-am spus, noi solicităm 2 miliarde suplimentare pentru patru misiuni pe care eu le descriu în avizul meu și care sunt importante pentru că sectorul privat ar trebui să dispună de instrumentele necesare pentru a opera modificările corespunzătoare. Ce facem, de exemplu, cu secetele cu care ne-am confruntat până acum? Ce facem cu celelalte schimbări ă, ale climei globale? Cred că trebuie să ne folosim tot mai mult de datele pe care le obținem prin satelit. Și eu aș dori să îi rog pe colegi să sprijine cererea mea de a adăuga 2 miliarde la programul Copernic. Dacă mai sunt alte propuneri din partea colegilor, desigur le ascult cu plăcere și le voi include în avizul meu. Termenul de depunere a amendamentelor este luni 3 septembrie la ora 1, orele 13. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei Vautmans. Cred că avizul său este un bun punct de plecare pentru activitatea noastră. Știm cu toții că agricultura este expusă la tot mai multe probleme și um, tot mai puține persoane consideră că pot să-și câștige traiul din agricultură. Deci eh, sunt foarte multe obstacole în acest sens și de aceea consider că Uniunea Europeană ar trebui să asigure resursele și tehnologia necesară care să ușureze viața administrațiilor, a actualilor agricultori, dar și a celor care doresc să intre în acest domeniu. Aș dori să subliniez nevoia de a avea informații actualizate în ceea ce privește resursele agricole disponibile și uh, sprijin și uh, propunerea Comisiei de o creștere de 28%. Cred totuși că ar trebui să fim un pic mai ambițioși. Eu aș sugera o creștere mai mare de 50% până la suma necesară. Cred de asemenea că ar trebui să ne concentrăm spre o mai bună monitorizare a solului, a conținutului solului și țara din care provin eu, Bulgaria, se confruntă cu astfel de fenomene care încurajează dezastrele naturale și cred că ar trebui să respectăm articolul 50 care se referă la monitorizarea solului și a calității acestora. Vom face în acest sens câteva sugestii de modificare. Domnul Hostling, un minut. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că este vorba despre un domeniu foarte important al tehnologiilor viitorului pe care trebuie să le stimulăm. Datele eh, de care dispunem vorbesc despre o evoluție dramatică pe planetă. Deci trebuie supravegheat mediul înconjurător și bineînțeles că există și trimiteri importante pentru agricultură. Dar poate că și așteptările ar trebui să fie puțin temperate, pentru că aici este vorba și despre utilizarea uh, pesticidelor. Uh, eu cred că uh, nu trebuie să transmitem acum concernelor informația aceasta. Cred că merge prea departe. Dar câteva date de bază care sunt esențiale pentru agricultură ă, trebuie să existe. Agricultura trebuie să ă, se adapteze într-o manieră realistă pentru că până la urmă ă, lucrurile și programele nu vor duce automat la utilizarea unui număr mai mic de pesticide și Mulțumesc foarte mult. Am încheiat aici lista vorbitorilor. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Yes, I, I can... Domnul Flanagan. Madam, uh, uh, later. Uh, now, Ba da, uh, uh, Urmează comisia după domnul Flanagan. Domnul Flanagan, vreau doar să spun câteva cuvinte despre această tehnologie satelitară. Cred că este foarte importantă, dar mi se pare că este promovată ca un fel de soluție la toate problemele noastre. Cred că în ultimele luni ar fi trebuit uh, ca evenimentele, ca incidentele climatice să ne uh, să tragă un semnal de alarmă, dar mai sunt și alte probleme foarte importante, precum diversitatea um, culturilor. Cred că tehnologiile prin satelit uh, nu ne vor rezolva toate problemele și ar trebui să avem în vedere și alte soluții. Bun, acum dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Strategia spațială publicată în 2016 stabilește principiile pentru dezvoltarea acestui sector. Sectorul spațial are scopul de a maximiza um, beneficiile datelor spațiale pentru societate și pentru economie și cred că acum discutăm un nou pas în această direcție. Propunerea reprezintă și o încercare de a simplifica legislația existentă prin um, o reunire a programelor deja existente, Copernicus, EGNOS, GSA, de la Praga și uh, Space Situational Awareness. Și, de asemenea, se adaugă și noua inițiativă GovSatcom. Cred că obiectivul este, de fapt, pe trei niveluri. În primul rând, continuitatea. Investițiile în inițiativele deja existente. Vrem să asigurăm durabilitatea Copernicus și altor programe similare. 2 să ne adaptăm noilor nevoi. Am vorbit despre modificările climatice, despre apărare, despre securitate și se pot adăuga aici multe alte noi nevoi. Și cel de-al treilea obiectiv, adaptarea la noile realități. Deci, noua strategie spațială ar trebui să țină cont de situația actuală și să introducă soluții adaptate. Spațiul și agricultura pare că nu au nimic în comun, dar datele spațiale pot avea o valoare suplimentară pentru activitatea agricolă. Comisia salută deci acest aviz și, în special, sublinierea faptului că programul Copernicus și alte programe similare pot avea o valoare adăugată în durabilitatea activității agricole. Suntem de acord cu monitorizarea dezvoltării rurale și a agriculturii și cu solicitarea de a dezvolta dezvolta Copernicus în direcția sprijinirii agriculturii, a protecției mediului înconjurător și a uh, stabilității climatice. Așa cum bine a spus doamna Vautmans, în raportul său, Copernicus poate avea o contribuție foarte importantă în sectorul agricol, în stabilitatea rezervelor de apă, protejarea biodiversității, monitorizarea politicii agricole comune, a ecosistemelor, adaptarea la schimbările climatice și lista poate continua. Aceste Uh, tehnologii spațiale au un rol foarte important și Galileo poate și el uh, să joace rolul său. Comisia ia notă de propunerea raportorului uh, de a suplimenta fondurile pentru Copernicus cu 2 miliarde. Știm că negocierile pe noul CFM vor fi foarte dificile, dar sunt convins că și această propunere se va regăsi în aceste discuții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Foarte pe scurt dau cuvântul din nou raporto- raportoarei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și Comisiei pentru această atitudine pozitivă. Vă mulțumesc că ați salutat acest proiect de aviz. Desigur, mai apoi vom examina în detaliu și amendamentele din partea colegilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 septembrie, dacă nu mă înșel, spune domnul președinte. Foarte important. Este vorba de un domeniu foarte important aici programul spațial uh, și tehnologiile aferente care vor deveni din ce în ce mai importante pe viitor pentru agricultură și cred că trebuie să ne asigurăm că le folosim în, într-un mod corespunzător pentru a gestiona așa cum trebuie riscurile și procesele de producție. Cred că putem încheia aici discuțiile pe acest punct de pe de zi și trecem acum la punctul domnului Buda de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 20 și acum vă dau cuvântul. Domnule Buda, la punctul 20 e vorba de regulamentul comun. Da, mulțumesc, domnule președinte. Astăzi o să fiu cât se poate de scurt, ehm, dat fiind faptul că aici lucrurile sunt oarecum, în opinia mea, lămurite. Discutăm, așa cum a spus și dumneavoastră, de propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, de modificarea regulamentului numărul 1303 pe 2013, privind dispozițiile comune ale fondurilor structurale și de coeziune. Încă de la început aș dori să clarific faptul că această propunere de modificare a regulamentului privind dispozițiile comune vizează Uh, regulamentul curent, ce se aplică în perioada actuală de programare 2014-2020 și nici de cum propunerea legislativă pentru perioada 2021-2027. Am făcut această precizare deoarece existau, uh, mă rog, o care neînțelegere în spațiul uh, public legat de această chestiune. După cum am explicat și în expunerea de motive, propunerea Comisiei intenționează să redirecționeze suma alocată rezerve de performanță, respectiv 6% din resursele alocate pentru Um, Fondul, European, Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și pentru stabilirea unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, către reformele structurale. Actualul regulament privind dispozițiile comune stabilește în cadrul acordurilor de parteneriat că aceste alocări se utilizează pentru priorități uh, specifice. Astfel, practic, uh, Comisia propune articolele 22 aliniatul 1A, 22 alineatul 8 și 23 alineatul A în acest regulament, care stabilesc principiile și procedurile privind utilizarea fondurilor politice de coeziune pentru reformele structurale în plus modificările substanțiale afectează dispozițiile acestui regulament uh, uh, comun în ceea ce privește obiectivul său definițiile și obligațiile de raportare corespunzătoare. subliniez faptul că parlamentul european nu a sprijinit inițial conceptul de rezervă de performanță la adoptarea pachetului actual de coeziune. În cadrul Comisiei Regii, Comisie de Fond pentru, uh, pentru regulamentul privind dispozițiile comune, s-a decis că este important ca fondurile uh, din rezerva de performanță să fie cheltuite conform intenției inițiale pentru proiecte de coeziune și să nu fie relocate în favoarea reformelor structurale. Aș dori să subliniez uh, un lucru foarte important și anume că noi nu suntem împotriva reformelor structurale și că sau că ele nu ar fi importante, însă în acest context consider că este prioritar ca autoritățile locale și părțile interesate să se bazeze în majoritatea cazurilor pe procentul de 6% alocat în rezerva de performanță pentru a finanța proiecte și subliniez aici proiecte care sunt deja planificate și au în vedere această resursă financiară până la sfârșitul perioadei de programare. O altfel de abordare ar afecta inclusiv investițiile în agricultură și ceea ce înseamnă dezvoltarea uh, rurală. În concluzie, după mai multe consultări cu coraportorii, uh, domnul Lambert uh, Nisleroy și doamna Constanțe Crel din Comisia Regii, al cărui membru supleant uh, sunt, am decis că propunerea Comisiei ar trebui să fie respinsă. Mulțumesc! Zgłosił și pan poseł Wiegas. vă proszę. Domnul Viega, să aveți cuvântul. Eh, e evident că estamos a falar de uma... Cred că este foarte clar că aici vorbim eh, despre o propunere care de la bun început nu avea sorți de izbândă, nici în regii, nici în Comitetul Regiunilor și Cred că aceasta a fost respinsă de la bun început de părțile interesate. Am uh, ascultat cu atenție cele spuse de raportor și cred că ar trebui să ne opunem acestei posibilități de a devia fondurile um, de la uh, obiectivele foarte clare prevăzute prin uh, politica de coeziune. Și cred că acest lucru a fost explicat foarte clar de Comisia Regii. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Atunci dau cuvântul Comisiei. Comisia, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Folosesc ocazia să-mi exprim regretul în legătură cu uh, proiectul pentru că există o serie de oportunități pentru statele membre pe care uh, statele membre ar fi putut să le valorifice în ce privește fondurile structurale în cadrul guvernanței economice și în implementarea politicii de coeziune cu succes. Vreau să subliniez foarte clar că această propunere nu are niciun fel de impact asupra finanțării dezvoltării rurale. Se referea la fondul de dezvoltare eh, regională, fondul de coeziune, fondul eh, social. Deci, doream să subliniez această idee. În al doilea rând, înțeleg de asemenea din eh, poziția raportorului și a celui domn care a intervenit că există obiecții de principiu față de această propunere. Dar uh, exista o serie întreagă de prevederi care puteau fi opționale. Fiecare stat membru care ar fi dorit să valorifice uh, ar fi putut să folosească acest uh, fond de performanță. Deci, nu uh, ar fi putut ca un stat membru unilateral să decidă să răpească bani din uh, altă regiune. Ce ne-am propus noi ar fi fost ca un stat membru să uh, poată să folosească această rezervă de performanță Um, fără să uh, dezavantajeze uh, pe cineva. Da, iar acum, sigur că nu se va putea face uz de această opțiune. Și Portugalia, de pildă, um, a manifestat un interes față de această idee de a valorifica acest uh, performanță. Dar acum nu putem modifica regulamentul, deci vom împiedica Portugalia să facă uz de propunerea noastră. Deci este o oportunitate pierdută. După aceea, noi ne doream să fie o variantă pilot uh, pentru perioada post-2020 în cadrul pachetului uh, reformei structurale. Da, uh, am fi putut să tragem unele concluzii din perioada actuală pentru a le valorifica în perioada post-2020. Mulțumesc, domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că cineva nu și-a făcut temele, dar cu siguranță nu sunt eu acela pentru că, cel puțin din titlul regulamentului sau a propunerii, se face referire foarte clară și expresă la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Dar, dincolo de această chestiune, uh, să nu uităm, domnule director de la Comisie, uh, sunt niște investiții care sunt în curs de desfășurare și care au avut în vedere această rezervă. Dumneavoastră, luând acești bani și mutându-i în altă parte, da, uh, puteți afecta proiectele care sunt în curs de derulare. Și de aceea ne-am opus la această, la această chestiune. Ca să nu mai vorbim de faptul că dacă tot facem o paranteză aici, ați avut Fondul European de Intervenție în situații de criză în agricultură. N-ați folosit un euro din acel fond deci am avut situații de criză în 11.000 de situații în, în uh, Uniunea Europeană. Deci de aceea ne-am pus această chestiune. Nu, nu, nu suntem aici într-o concurență cine vrea mai mult bine pentru statele membre. Sunt convins că și dumneavoastră și noi vrem, uh, mă rog, binele statelor membre, dar haideți să vedem până la urmă cum ajungem la cel, la cel bine. Și încă o dată și închid cu această chestiune. Repet, sunt, uh, pot fi afectate proiecte care sunt în derulare de această prevedere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor până mâine, ora 13. Și putem încheia discuția pe marginea acestui punct uh, pentru ordinea de zi. Mulțumim uh, raportorului pentru aviz și reprezentantului Comisiei. Domnul Flanagan, o scurtă întrebare cum putem avea acces la uh, prezentarea pe care Comisia a făcut-o astăzi. Pentru că uh, pe site-ul uh, Agri ar trebui să fie vizibil ce s-a întâmplat astăzi aici. Dacă oamenii vor dori să aibă acces, păi, prezentările comisiei la ele vă referiți, care au fost făcute în uh, comisia noastră astăzi. Da, uh, cât de curând vor fi introduse pe site, vor putea fi accesate. Uh, Trecem la punctul 21, uh, deciziile coordonatorilor Comisiei Agri. Eu doresc să vă prezint uh, o clarificare. Am pledat pentru ca uh, grupurile mai mici politice să aibă o șansă mai mare de a avea acces la uh, rapoarte și avize, să poată să existe uh, o alternare uh, pot uh, să facă recomandări inclusiv pentru experți. Deci și reprezentanții grupurilor politice mai mici să fie prezenți și am insistat și ca printre uh, experți să fie și femei am spus doar că aș susține un asemenea punct de vedere. Dar nu s-a luat o decizie a coordonatorilor în acest sens, deci nu există o obligativitate în acest sens, dar eu în continuare voi pleda în spiritul eh, poziției pe care v-am exprimat-o. Doamna Aguilera, Sí, yo creo que sería importante, Domnule președinte, cred că ar fi important să facem asta. De aceea, bine, eu mă, mă refer la altceva, dar aș vrea să fiu de acord și eu cu ce ați spus. Propunerea din partea diferitelor grupuri ar trebui să se refere și la bărbați și la femei, pentru că altfel, dacă toate opțiunile sunt uh, bărbați, atunci e foarte greu să ai uh, un panel echilibrat. De asemenea, eu vreau să mă refer la audiera privind PAC. Uh, uh, Bavaria este a doua cea mai frumoasă regiune după a mea, dar mie mi se pare că o audiere privind PAC să includă două persoane, una din uh, de la administrație și um, cealaltă um, ca expert să fie din aceeași țară și din aceeași regiune nu mi se pare prea adecvat. Și dacă tot vorbim despre reforma PAC, fiecare model de țară este diferit, așa că ar trebui să avem un echilibru mai mare între diferite state. Așa că, bun, fără să uh, fie nimic legat de faptul că sunt din uh, Germania sau din Bavaria, care este, v-am spus, a doua regiunea mea preferată, uh, cred că ar fi bine să se echilibreze să existe o reprezentare a mai multor state. Nu zic să fie Spania, dar să mai fie și altă țară pentru că în felul ăsta s-ar atinge un echilibru. Deci să, să fie două persoane din aceeași țară, din aceeași regiune, nu contribuie la diversitatea pe care o avem. Așa că aș dori uh, să se alinieze cumva lucrurile, pentru că mie nu mi se pare potrivit și aș dori să se facă o modificare. Încă o dată, n-am nimic de a face cu persoanele sau cu regiunea, dar uh, diversitatea, cred eu, că ajută foarte mult la dezbateri și la dialoguri în audieri. Thank you. Doamna Maghinez, mulțumesc. Colega mea a avut un comentariu foarte corect în legătură cu reprezentarea regională și de gen. Dar accept decizia. Domnul Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Colega Heranz din Spania este raportoare. Ea a propus, de fapt, un expert spaniol care nu a putut să participe. Noi l-am propus pe Iosef Miller, care are uh, o amplă experiență și cred că va ține seamă și de interesele statelor din Sud. Și, stimată colegă Aguilera, uh, domnul Miller este bun prieten al lui Paolo de Castro, se cunosc de mulți cu siguranță va avea o contribuție foarte interesantă. Am mai avut audieri uh, în care statul cel mai important din Uniunea Europeană nu a fost reprezentat prin experți. Eu v-aș ruga să acceptați ideea și concluzia care s-a luat. Doamna Aguilera. No, si la Bun, eu nu știu dacă doamna Ranga a fost acceptată sau nu. Dar, până la urmă, nici nu contează. Pe mine ce mă preocupă este audierea publică cu privire la reforma PAC. Și vă cer, domnule Des, v-am spus că n-am niciun fel de problemă cu persoanele respective, dar dacă nu s-ar putea face o altă propunere, o femeie și cu asta îndeplinim uh, ceea ce ne ar conveni cu toții, să fie și din altă țară. Nu spun eu că trebuie să fie din uh, Spania. N-am aici un interes spaniol deosebit. Dar să fie o persoană să fie o propunere din altă țară și să fie femeie. Vă spun că de dragul diversității ar fi bun. Pentru că uh, a trebuit să facem lucrurile mai bine decât le facem în acest moment. I think that's... Domnul Flanagan, cred că este o propunere foarte rezonabilă și sunt de acord cu ea. Problema este tak. Deciziiśmy podjęli na Bun. La ședința coordonatorilor s-a luat o decizie în acest sens și eu uh, acum trebuie să o susțin. Dar uh, cu siguranță că atunci când invităm experți, uh, trebuie să creăm uh, la un moment dat un echilibru regional între statele din nord, statele din sud, cele din est și din vest și de asemenea să existe un echilibru al reprezentării de gen. Dar uh, e bine că acum doamna Garcia, care este uh, autoarea acestei, uh, este autoarea acestui raport și v-aș ruga Bun, a, această decizie a fost luată, persoanele au fost informate, Uh, era uh, nevoie ca decizia să se ia în ședința coordonatorilor. Deci reținem ceea ce a spus doamna Aguilera, uh, sprijinit și domnul Flanagan și doamna McGuinness această poziție și trebuie să tratăm această problemă pe viitor cu mai mare sensibilitate de, de, și voi reveni asupra acestui subiect la ședințele următoare și, de altfel, și coordonatorii pot confirma acest lucru. Deci, dacă nu aveți obiecții acum, v-aș ruga să încheiem uh, discuția pe marginea acestui punct și să ținem seamă și de propunerea doamnei Aguilera ca și pe viitor să respectăm principiile care sunt de la sine înțelese, dar nu se transpuse în practică întotdeauna foarte corect. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, aceste zile de activitate intensă, mulțumesc și interpreților. Vă doresc o după amiază frumoasă și călătorie plăcută înapoi acasă. Pe curând!